Okay, dear colleagues, good morning. Bună dimineața, dragi colegi. La punctul 5, în comunicările uh, președintelui, n-am niciun fel de comunicare, însă aș dori să spun bun venit uh, fostului nostru coleg, domnului Clint. Bine ați revenit aici. După cum știți, Domnul Clins de curând a redevenit uh, membru al Parlamentului European, membru al uh, Comisiei CON. Nu avem nimic de comunicat la negocierile interinstituționale. Mai discutăm uh, directiva privind uh, combaterea spălării de bani. Să sperăm că în curând o să putem să vă dăm vești bune. Nu este încă cazul și putem să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Îi spun bun venit vicepreședintelui Comisiei Europene și comisarului uh, responsabil pentru stabilitatea financiară, servicii financiare și Uniunea Pieț- um, Piațelor de Capital. Bine ați venit, domnule Dombrovskis. Este al treilea dialog uh, structurat pe parcursul anului 2017 în, în, uh, cu domnul comisar responsabil de stabilitate financiară și așa mai departe. Preconizăm că vă veți referi la acest uh, subiect și, în plus, membrii, desigur, se bucură de libertatea de a formula întrebări pe orice subiect. După cum știți, de curând, domnul comisar a prezentat o comunicare ambițioasă privind uh, Uniunea Bancară. Va fi prezentat de asemenea un pachet privind Uniunea Economică și Monetară. A fost lansat un proces de consultare privind creditele neperformante, care va fi urmat de un raport publicat și apoi de un alt pachet de măsuri în lunile care urmează, deci ne aflăm la un moment important al acestui mandat legislativ în care vom încerca să finalizăm o serie de propuneri legislative deosebit de importante care să ne ajute să um, rezolvăm uh, problemele cu care se confruntă sectorul nostru financiar. Știți că de curând au fost propuse mai multe propuneri legislative privind uh, contrapărțile uh, centrale, produsul um, paneuropean uh, de pensii, de, um, de pensii, cred că companiile financiare, de exemplu, sunt multe elemente, nu aș dori să le enumăr pe toate, deci mi se pare foarte util să începem această etapă importantă a activității noastre prin acest dialog cu domnul comisar Dombrovskis, care îi dau cuvântul. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc în primul rând pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, pentru a discuta activitățile prin care sectoarele, sectorul financiar Uniunii Europene va deveni mai rezilient. După cum am văzut pe parcursul crizei, un sector financiar care funcționează foarte bine este o premisă pentru uh, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Și um, de la ultimul dialog structurat pe acest subiect uh, care a avut loc în luna iunie, situația economică uh, în Europa s-a îmbunătățit și mai mult. Comisia Europeană preconizează că Uniunea Europeană va crește cu 2,6% în acest an și deficitul să scadă la 1,2% din uh, PIB. Este o tendință care ne încurajează, însă în continuare economia noastră se confruntă cu provocări, nivelul de datorie publică și privată se află în continuare la un nivel mare, investițiile sunt prea reduse, trebuie să combatem mai bine inegalitatea pentru a ajunge la o creștere economică durabilă și inclusivă ținând seama că există în continuare lacune și probleme în uh, sectorul financiar. După cum a spus foarte clar domnul președinte Juncker, trebuie să putem să facem mai bine provocărilor neprevăzute și două uh, uh, proiecte privind Uniunea de Capital și Uniunea Economică și Monetară vor fi utile din acest punct de vedere. Astfel o să putem să absorbim mai bine șocurile prin împărtășirea Um, riscurilor mai bine între actori de pe piață și prin crearea Uniunii Economice și Monetare. Provocarea cu care ne confruntăm este să profităm de actuala fereastră de oportunitate pentru a încheia programul de lucru pe care l-am început și Parlamentul European va avea un rol esențial de jucat din acest punct de vedere. Drept urmare, Permiteți-mi să discut cu dumneavoastră care sunt obiectivele principale până la sfârșitul acestui uh, mandat. În primul rând, definitivarea Uniunii Bancare, în al doilea rând să accelerăm uh, formarea piețelor de capital și în al treilea rând să uh, îmbrățișăm noile forme de finanțare, inclusiv fintech și o finanțare durabilă. O să încep cu sectorul bancar. Deja am parcurs o cale lungă, însă nu am reușit să definitivăm al uh, treilea pilon al Uniunii Bancare, sistemul european de, european de garantare a depozitelor bancare. Am publicat o comunicare privind uh, pașii necesari pentru a încheia acest dosar privind Uniunea Bancară și, după cum am spus, uh, în ceea ce privește EDIS, acest sistem european de garantare a depozitelor, propunerea inițială din 2015 este în continuare în picioare, chiar dacă progresele înregistrate până acum au fost prea încete. Sperăm că în ultima comunicare a Comisiei va da un nou uh, imbold acestui proces, astfel încât să încheiem acest dosar până la sfârșitul acestui mandat. În paralel, trebuie să reducem și mai mult riscurile cu care se confruntă sectorul bancar. Pachetul din octombrie 2016 a venit cu o serie de măsuri privind uh, armonizarea standardelor naționale, de exemplu, și uh, Permiteți-mi să-i felicit pe raportor, pe Gunnar Höckmark și pe Peter Simon privind acordul politic, privind uh, ierarhia creditorilor, privind uh, standardele internaționale de raportare financiară cu numărul 9 și sperăm că restul pachetului va fi încheiat cât mai repede posibil, astfel încât să ajungem la un acord politi- politic. Trebuie să um, discutăm și tendința rezolvării uh, creditelor neperformante și evitarea acumulării din nou a, a, a acestora. Printre alte elemente, uh, pachetul prezentat de noi se va referi la fonduri de rezervă uh, prevăzute pentru noile credite neperformante. Există o legătură și cu propunerea din 2016 privind uh, restructurarea preventivă și a doua șansă oferită antreprenorilor, uh, unde împreună cu colega Iurova sperăm să ajungem la un acord rapid. Um, căutăm și soluții pragmatice pentru a ajuta băncile să-și diversifice uh, portofoliul uh, prea încărcat de obligațiuni uh, de stat. Toate toate aceste măsuri vor fi importante pentru definitivarea Uniunii Bancare și toate aceste activități fac parte din prioritatea generală pe care o avem de a consolida Uniunea Economică și Bancară și lucrăm împreună cu ceilalți comisari la un set de propuneri pe care le vom prezenta în data de 6 decembrie. O inițiativă se referă la mecanismul european de stabilitate care ar putea să fie adus, transferat în cadrul uh, instituțiilor europene uh, și să adopte competențe care țin și de mecanismul unic de rezoluție. Pe lângă uh, reglementarea mai bună a sectorului bancar și sectorul derivat, uh, instrumentelor derivate trebuie să fie mai bine reglementat. Uh, am uh, văzut că importanța contrapărților centrale este tot mai mare. Am făcut mai multe propuneri privind uh, consolidarea uh, stabilității financiare pieței instrumentelor derivate și preconizez și aștept cu nerăbdare o bună cooperare cu um, raportorii Parlamentului European Uh, privind rezoluția contrapărților germane, uh, centrale, Werner uh, Langen privind reform, reformarea Emir, de exemplu, și să sperăm că vom registra progrese rapide pe aceste progrese. În ceea ce privește Uniunea Piațelor de Capital, Comisia lucrează la viteză maximă pentru a crea condițiile propice care să permită o mai bună finanțare a Uh, economie europene. În urma Brexitului este evident că avem nevoie de un mai bun acces la piețele de capital. Am uh, îndeplinit deja două treimi din planul de acțiune publicat în anul 2016. Parlamentul European a adoptat deja noi reguli pentru o securitizare mai, mai simplă și mai uh, uh transparentă și a fost adoptată și propunerea privind uh, prospectul atașat unor produse financiare. Avem o ambiție importantă legată de piețe de capital mai integrate. Trebuie să oferim consumatorilor uh, o gamă mai largă de, uh, de oportunități. În iunie, de exemplu, am publicat deja o propunere privind uh, un produs uh, de pensii paneuropean care să garanteze o, o, puternic, o bună protecție a consumatorilor și să le ofere un uh, produs de bună calitate în mod voluntar care să, com- să completeze sistemele de pensii existente și Aștept cu nerăbdare și uh, colaborarea cu raportoarea pe acest uh, uh, dosar, doamna Sophie Intfeld. Apoi mai există o altă propunere uh, privind comisioanele la viramentele uh, ban- bancare. Și pe acest dosar sperăm că ne vom bucura de sprijinul Parlamentului European. Apoi lucrăm la o propunere la începutul uh, viitor, uh, anului viitor pentru o mai bună uh, distribuire a fondurilor în mod într-un context transfrontalier în, în Europa, garantând în același timp protecția investitorilor. Supravegherea este o altă zonă prioritară pentru noi am uh, extins mandatele autorităților europene de supraveghere, care trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a promova o mai bună convergență economică, pentru a face mai bine riscurilor ex- existente. Uh, deciziile luate de ei trebuie să fie mai bine monitorizate și puse în aplicare și respectiv principiul subsidiarității um, propunem extinderea supravegherii europene asupra unor uh, zone bine alese și în uh, anul viitor vom, vom extinde și cadrul european privind obligațiunile acoperite, garantate uh, de pe piețe. Acestea sunt doar câteva exemple privind activitățile noastre și obiectivul nostru este să încheiem toate aceste dosare până în anul 2019 care sunt provocările și oportunitățile cu care ne, ne vom confrunta pe viitor în sectorul uh, financiar. Uh, cred că trebuie să începem să ne pregătim acum pentru a face față viitorul. Din punctul de vedere al tehnologiilor financiare, Europa um, este posibil să-și păstreze rolul de lider, însă pentru acest lucru va trebui să reglementeze mai bine instrumentele fintech și vom face o propunere în acest sens uh, anul, la începutul anului viitor. Facem uh, pași importanți pentru a promova și mai mult uh, plă, mm, plățile virtuale, digitale în, în zona Europa, Europei. Ne vom confrunta cu actorii relevanți pentru a Uh, ajunge la o mai bună securitate a viramentelor făcute uh, pe internet. Vor exista diferite proceduri de autentificare uh, trecând de la un anumit plafon. Următoarele standarde vor defini Uh, regulile pentru o comunicare fiabilă uh, fintech, pentru a obține consimțământul din partea clienților. Când vine vorba de combaterea uh, schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, acestea reprezintă o oportunitate pentru Europa. Europa poate să devină un magnet pentru investițiile ecologice Uh, finanțând uh, proiecte de dezvoltare durabilă. Va fi un aspect cheie la următorul uh, summit care va avea loc la Paris și aștept cu nerăbdare raportul final al grupului înalt de experți care va apărea la începutul anului viitor și plecând de la acest raport, Comisia va prezenta un plan, un plan de acțiune privind o finanțare durabilă și ecologică foarte probabil tot la începutul anului viitor. Deci, stimați eurodeputați, avem o uniune bancară um, definitivată, o piață de, a capitalelor um, bine, funcțional, bine funcțională va fi în uh, beneficiul cetățenilor europeni și mă bazez pe sprijinul uh, Parlamentului European pentru a încheia această activitate pe parcursul acestui mandat legislativ. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Dombrovskis. După cum au auzit uh, toți colegii, avem un meniu bogat, multe aspecte pe care le putem uh, discuta. După punctul cu, dumneavoastră, cu dumneavoastră, discuta cu dumneavoastră acum, vom uh, intra în detaliile unei chestiuni uh, amintite de dumneavoastră și uh, dăm cuvântul colegilor. Doamna Sander este prima. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în fața noastră pentru acest schimb de opinii și pentru proiectul ambițios în ce privește Uniunea Bancară și Uniunea Piețelor de Capital mai integrată. Cred că avem mult de lucru în următoarele luni. Am două întrebări. Prima se referă la întreprinderile de investiții. Comisia se pregătește să propună o reformare a regimului prudențial al firmelor de investiții și, întrucât majoritatea acestora în prezent își au sediul în Regatul Unit, întrebarea este dacă n-ar trebui să profităm de ocazia acestei propuneri legislative pentru a revizui și Uh, regimul de echivalență în ce privește piețele instrumentelor financiare, care permite întreprinderilor străine să ofere servicii în Uniunea Europeană. Regimul legislativ din acest punct de vedere este destul de vag și destul de inflexibil și nu permite să gereze uh, riscurile, nu permite niciun fel de garanție pentru protejarea clienților. Nu prevede nicio garanție în acest sens. Aceasta ar fi o primă întrebare și a doua întrebare se referă la refinanțare. Comisia are în vedere o propunere legislativă cu privire la finanțarea participativă? Aceste întreprinderi își pot oferi serviciile în baza dispozițiilor prevăzute în directiva MIFIR? Aș dori să știu care sunt soluțiile pe care le are în vedere Comisia pentru a oferi mai multă armonizare la nivel european permițând acestor întreprinderi să-și pună la dispoziție serviciile în mod transfrontalier. Mulțumesc! Uh, uh, thank you very much for the... Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În ceea ce privește prima dintre ele, revizuirea tratamentului prudențial a, a societăților comerciale de investiții, în acest moment normele sunt prevăzute, aceste norme sunt prevăzute în regulamentul și directiva privind cerințele de capital, care de fapt au fost gândite pentru uh, bănci și nu sunt uh, potrivi, nu sunt adecvate pentru majoritatea firmelor de investiții. Banca, Autoritatea Bancară Europeană a propus un regim uh, diferit pentru aceste entități care să fie mai potrivit modelului lor de, uh, de afaceri, astfel încât să acoperim uh, riscurile relevante reprezentate de aceste entități Considerăm că datorită mărimilor și datorită interconectărilor cu alți actori economici uh, uh, anumite dintre aceste entități ar trebui să fie guvernate în continuare de normele uh, regulamentului și directivei privind cerințele de capital. Apoi, în ceea ce privește echivalența MIFID, suntem în uh, mijlocul procesului de evaluare. Este un dosar în pregătire și plecând de la documentul de lucru pe care l-am uh, prez- uh, și plecând de la documentul de lucru pre- uh, prezentat privind echivalența după Brexit. Există și un alt element important când vine vorba de echivalență ne dorim să adoptăm niște decizii privind uh, echivalența pentru niște jurisdicții uh, cheie înainte de uh, ianuarie anul viitor. Ne consultăm cu statele membre privind decizii, proiecte de decizii uh, de echivalență privind uh, entitățile din SUA și din Elveția și situația acțiunilor din uh, stat, jurisdicțiile care nu fac parte din zona economică europeană. Deci, într-adevăr, MIFID 2 va sosi și trebuie să finalizăm pregătirile pentru această propunere. propunere. Apoi, în ceea ce privește finanțarea participativă. Comisia Europeană va veni cu o propunere legislativă pentru un cadru pan-european privind finanțarea participativă și finanțarea inter, interpares pentru a rezolva problemele legate de, fin, de fintech, de fragmentarea pieței în Europa și uh, problema legată de uh, lipsa fiabilității percepută în legătură cu aceste uh, inițiative de finanțare uh, participativă. Ne dorim ca acestea să fie uh, posibile într-un context transfrontalier, să folosească astfel mult mai bine potențialul pieței unice și un obiectiv specific va fi să participăm platformelor să crească în context transfrontalier, creând un regim de uh, emitere de, lic- de licență, de autorizații care să poată fi folosită pentru uh, funcționarea pe plan european. Mulțumesc, Pervanș Perez. Mulțumesc, domnule comisar, domnule vicepreședinte, îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Printre dosarele legislative de care ne-am ocupat în contextul Uniunii Piețelor de Capital, am adoptat și un text privind Uniunea Monetară care va intra în vigoare în uh, februarie anul viitor și care este menit să evite riscurile. După cum știți, uh, am uh, evitat problemele legate de riscurile de lichidități obligând instituțiile fie să uh, le convertească în uh, uh, fonduri cu volabilitate scăzută, fie să rămână la contextul SINAV. Dar acestea ar putea să-și mențină stabilă valoarea netă per uh, parte socială sau per acțiune, evitând în felul acesta transformarea în Elvinav. V-aș întreba dacă artificiul acesta, care este contrar scrisorii adoptate de colegiitor, nu cumva riscă să devină o sursă de uh, instabilitate financiară? Există și dispoziții care uh, fac uh, inoperante, inoperant conținutul scrisorii colegiuitorilor, subminând intenția acestora. Deci noi am vrut să eliminăm aceste elemente din motivul CENAV. Care sunt dispozițiile pe care vi le propuneți pentru a susține uh, activitățile Comisiei contrare shadow banking la nivel european? Uh, okay, uh, um, uh, thank you for this question. So on... Mulțumesc. În legătură cu fondurile de pe piețele monetare, vom analiza aceste chestiuni specifice la care v-ați referit dumneavoastră. Din câte am înțeles, acordul politic la care s-a ajuns se asigură, de aceea fondurile CENAV sunt supuse unor reguli stricte și deci nu se poate ocoli niciuna dintre regulile acestea. Însă, fără îndoială că vom mai analiza aceste chestiuni uh, în detaliu la momentul oportun. Și nu, nu peste foarte mult timp. Intervenție fără microfon din sala. Doamna Perez. Aceasta era și ultima parte a întrebării mele care este măsura pe care vă propuneți pentru a combate shadow banking? Evaluăm riscurile acestor noi practici de creditare și suntem gata să luăm măsuri pentru abordarea lor în mod adecvat. Mulțumesc. Doamna Swinburne, mulțumesc domnului vicepreședinte pentru prezența sa. Echipa MIFID a lucrat din greu pentru a uh, pune în aplicare de la 1 ianuarie, de la, din ianuarie acest uh, uh, text legislativ și știu că echipa dumneavoastră s-a străduit foarte mult în acest sens pentru a se putea respecta data punerii în aplicare. Însă m-aș referi la unele inconsecvențe care încep să apară, în special în ce privește proiectul CMI, unde există două legislații emblematice, cel privitor la perspective și cel privitor la securitizare cât de mult ați intrat în detalii? Pentru că noi am constatat că sunt inconsecvențe și asta este foarte frustrant încă acum, de pe, din, din etapa dinainte de punerea în aplicare a legislației. M-aș referi în special la propunerile EMIR, clasificarea securitizării entităților cu scop special SSPE în calitate de contrapărți financiare nu respectă cele convenite în regulamentul STS Aș mai vrea să subliniez o inconsecvență, unde s-a lucrat foarte mult în uh, regulamentul privind perspectivele, pentru a se stabili, pentru regulamentul privind prospectele, pentru a se stabili rolul unora dintre acestea. Și am hotărât atunci că nu e uh, adecvat să se cuprindă unele elemente în această propunere. Ori acum uh, constatăm că în uh, propunerea aceasta se regăsesc, în acest act legislativ se, regăsește, se regăsesc elemente contrare celor convenite de noi. Eu cred că respectarea celor convenite în vederea punerii în aplicare este, trebuie să fie norma. Știu că nu putem redeschide dosare deja încheiate, dar astfel de inconsecvențe riscă să submineze Uniunea Piețelor de Capital. Considerați că aceasta este o problemă care trebuie rezolvată, abordată? Desigur, cred că trebuie să respectăm coerența și consecvența între diferitele regulamente, acte normative din domeniul acesta, în special în ce privește entitățile cu scop special, propunerea EMIR refit nu pune sub semnul întrebării tratamentul SSP-urilor în timpul uh, securitizării. E un lucru care s-a convenit atunci când am stabilit regulamentul privind securitizarea. Deci clasificarea contrapărților EMIR-REFIT face obiectul unui acord care rămâne în picioare. Și nici uh, riscurile la investițiile externe, limitarea riscurilor la investițiile externe nu uh, este repusă sub semnul întrebării. Cu specificarea garanțiilor necesare. Dacă SSP-urile trebuie clasificate ca contrapărți financiare sau non-financiare, subiectul în momentul de față este în dezbatere la nivelul Consiliului și sperăm să găsim o soluție și în urma dezbaterilor din Parlament. Mulțumesc! Vă mulțumesc! doamna Catalin Nactegal, un nou membru al Parlamentului European, căruia îi urăm bun venit. Mulțumesc și mulțumesc domnului vicepreședinte pentru prezența astăzi și ca antevorbitorii și eu susțin ideea fintech, finanțarea susținută de tehnologie. Sectorul financiar este uh, perturbat de noi evoluții inteligența artificială, cloud computing și altele. Și din punctul meu de vedere, aceste evoluții ar putea să reprezinte un uh, stimulent uriaș pentru incluziunea financiară și pentru îmbunătățirea uh, contribuțiilor instituțiilor financiare. Cred că dacă ne bazăm din ce în ce mai mult pe algoritmi, pe cloud computing, punem într-o situație de risc stabilitatea financiară. În ce privește rezoluția bancară și contrapărțile în discuțiile din această comisie, așa cum arătați și dumneavoastră, există un efort de a ne asigura că putem menține stabilitatea financiară. Întrebarea mea este cum țineți dumneavoastră seama de amenințările de securitate cibernetică în cadrul propunerilor pe care le faceți? A doua întrebare este, e gata Comisia să vină cu o abordare cuprinzătoare pentru a ține seama de toate riscurile la adresa stabilității financiare, ținând seama și de uh, amenințările la adresa consumatorilor? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Avem un task force fintech în cadrul Comisiei Europene care se ocupă exact de aceste evoluții. Și anume cum afectează ele furnizarea de servicii financiare, care sunt uh, oportunitățile, dar și riscurile pe care le generează. Securitatea cibernetică, fără îndoială, este una dintre aceste axe. Dacă vorbim de, vorbim de securitatea cibernetică, desigur merită notat că aceasta nu se limitează la domeniul fintech, este o provocare și pentru instituțiile financiare tradiționale. Securitatea în domeniul uh, financiar este o provocare pentru toată lumea. Iar uh, securitatea uh, furnizorilor de servicii financiare se bazează pe siguranța cibernetică pentru a putea furniza respectivele servicii. Ele trebuie să țină seama de riscurile informatice pe care le prezintă aceste sisteme. E un lucru de care ținem seama din ce în ce mai mult în uh, practicile noastre de lucru. Atunci când analizăm evoluțiile fintech, unul dintre principiile călăuzitoare pe care le folosim îl reprezintă neutralitatea tehnologică. Indiferent de tehnologia folosită pentru furnizarea serviciului, trebuie să punem la dispoziție garanțiile prudențiale necesare și protecția adecvată a consumatorilor și mecanismul pe care l-am propus noi în acest sens este una dintre soluțiile instituite tocmai pentru a garanta acest lucru. Mulțumesc, Dimitris Papadimulis. Bună dimineața, domnule Dobrovskis, dacă, Dobrovskis dacă se poate să vă puneți căștile pentru că am să mă exprim în limba elena. Bun venit, domnule vicepreședinte, în comisia noastră aș dori să mă refer, să adresez o întrebare referitoare la țara mea, Grecia. Comisia și-a publicat acum două zile o evaluare cu privire la situația economiei elene, în care ați prevăzut, ați previzionat o creștere de 2,5% pentru perioada 2018-2019 în Grecia și reducerea șomajului. Dar în același timp, tot în evaluarea Comisiei, se arată că bugetul de stat al Greciei va produce rezultate mai bune, că se va reduce în același timp, se vor reduce cheltuielile, dar și optimizarea fiscală. Iar guvernul va beneficia de posibilitatea de a uh, cheltui bani în uh, zonele cele mai afectate de sărăcie din Grecia. La Atena a avut loc acum câteva zile și o reuniune pe această temă. Deci, în baza evaluării pe care ați făcut-o, considerați cumva că există un acord sau că am putea să ajungem la un acord în cadrul Eurogrupului pe 4 decembrie? Și că se va putea respecta termenul din luna ianuarie 2018? E fezabil așa ceva? Pentru că, din câte știu eu, guvernul elen și comisia consideră ca fiind un lucru deosebit de semnificativ dacă se va putea uh, respecta termenul așa, prevăzut în evaluarea dumneavoastră. În ce privește Grecia, într-adevăr, economia elenă se redresează, e un lucru confirmat de previziunea noastră economică, ne așteptăm la o continuare a creșterii economice în Grecia și la o scădere a șomajului. Cât privește partea fiscală, bugetul uh, elen își respectă țintele fiscale, țintele de surplus de 5,71% uh, din PIB pe anul acesta și guvernul a hotărât să cheltuiască o parte din această sumă pe măsurile sociale suplimentare. În, în cadrul memorandumului nostru de înțelegere se cuprinde o astfel de prevedere. Iar ținta de surplus bugetar uh, se prevede că va fi respectată și la anul. Ați îmbunătățit uh, colectarea fiscală și acesta este unul dintre domeniile în care conlucrăm strâns cu Grecia, inclusiv prin uh, întărirea autorităților fiscale și prin oferirea de asistență tehnică acestora. Suntem de acord cu ideea că o încheiere rapidă a celei de-a treia revizuiri ar reprezenta un semnal pozitiv, arătând că programul este pe drumul cel bun și că se va putea încheia cât mai rapid Nu m-aș referi la niște termene concrete, la niște date concrete, pentru că încă mai trebuie stabilite unele priorități, dar, după cum spuneați și dumneavoastră, la sfârșitul anului acestuia, începutul anului viitor, am putea avea în vedere încheierea programului și ținte indicative, ținte orientative din acest punct de vedere s-ar putea avea în vedere. Mulțumesc, Ernest Bordason. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Grupul meu este foarte îngrijorat de problema too big to fail. În ciuda legislației stabilite, băncile și-au îmbunătățit posibilitatea de absorbție a pierderilor destul de puțin. Și uh, s-au produs modificări în modul în care băncile își gestionează propriile riscuri. În ce privește Uh, evaluările mediului universitar, uh, se pare că evaluarea corectă a riscurilor nu este tocmai la nivelul dorit. Guvernele și creditorii au manifestat rezistență la aplicarea dispozițiilor respective. Sistemul bancar este mai consolidat și mai puțin diversificat decât înaintea crizelor în multe state membre, dar în concluziile Consiliului Științific de anul trecut s-a arătat că este încă nevoie de reformă în sectorul bancar. Ar fi trebuit să se întreprindă o reformă structurală aprofundată cu ani în urmă, dar acum Comisia, în momentul în care în sfârșit ia o decizie în acest sens, se confruntă cu o reacție de uh, uh, o reacție de reticență foarte puternică, un zid aproape. Ne spuneți că problema se s-a rezolvat aproape și că uh, aș vrea să vă întreb dacă puteți promite cetățenilor europeni că nu se vor mai folosi banii contribuabililor pentru a salva băncile în cadrul principiului too big to fail. Referitor la problema to be to fail, După cum știți, evaluăm modul în care poate fi abordată chestiunea aceasta. O soluție o reprezintă reformarea structurală a băncilor, însă am văzut că propunerea comisiei care a fost adoptată în 2014, după care Consiliul a convenit asupra unei abordări generale în 2015, propunerea deci a rămas blocată de ani de zile în Parlamentul European și recent a fost retrasă. Subiectul rămâne în picioare, însă în toți acești ani care au trecut de când am uh, făcut propunerea, noi am lucrat la identificarea și a altor posibile soluții, inclusiv consolidarea cerințelor prudențiale. Prin regulamentul cerințelor de capital, cu un pachet de măsuri de reducere a riscurilor pe care l-am uh, propus în noiembrie anul trecut. Vorbeați de modelele interne. Noi am propus, de exemplu, o rată de pârghie medie ca model în sectorul bancar pentru a rezolva această problemă și, de asemenea, abordăm elementul acesta în Comitetul Basel, în care se discută de așa numitul output floor, pentru a vedea cum afectează el uh, sensibilitatea la risc a cadrului nostru. Mai sunt și alte elemente care ajută la consolidarea stabilității, pentru a evita discrepanțele la nivelul tranzacțiilor, la nivelul registrelor de tranzacții. Sunt chestiuni pe care le-am inclus în uh, pachetul nostru de reformă bancară de anul trecut, pentru a susține eforturile de absorpție a riscurilor sistemice de către instituțiile bancare, tocmai pentru a ajuta la o rezoluție eficientă a acestor instituții, în cazul în care acest lucru s-ar dovedi necesar. Aplicăm cerințe minime pentru pasivele eligibile și pentru fonduri, la toate băncile. Deci există o serie întreagă de elemente de care ținem seama pentru reducerea riscurilor, așa încât să abordăm problema too big to fail și prin alte mijloace. Și aș face un apel la colegiuitori, inclusiv la Parlamentul European, să se pună de acord cât mai rapid cu privire la pachetul de reducere a riscurilor pe care de curând l-am supus uh, aprobării dumneavoastră. Da, mulțumesc. Într-adevăr, s-a ratat o șansă cu acest act legislativ și am contribuit la această ratare și noi în Parlamentul European. Efectul de pârghie de 3% ar trebui să mai uh, facă obiectul eforturilor noastre. Sper să nu transformăm uh, too big to fail în conceptul uh, too small to survive, Vom încerca să abordăm problema în mod echilibrat atunci când vom discuta despre pachetul privind reducerea riscurilor. Marco Valli. Mulțumesc, domnule președinte. Îl las pe domnul uh, vicepreședinte să-și pună căștile. Deci aș vrea să mă refer la întrebarea adresată anterior, pentru că nu știu dacă răspunsul domnului uh, comisar este corect. n-ar fi bine ca Comisia să relanseze propunerea făcută sau să vină cu o propunere nouă pe același subiect, atâta vreme cât există numeroase critici referitoare la Uniunea Bancară, câtă vreme nu, este posibilita- nu, nu există posibilitatea de a oferi contribuabililor o garanție și o protecție reale. La noi, în Italia, avem această problemă. Deci propunerea trebuie relansată pentru a pune accentul pe faptul că Uniunea Bancară nu este uh, perfecționată, nu este încheiată. Și aș vrea să se ținem seama de faptul că băncile mari sunt uh, potrivnice uh, acestor dispoziții. În ce privește problema NPL, ați lansat o consultare cu privire la creditele neperformante și ați vorbit și de o lichidare rapidă din partea instituțiilor de creditare a acestora. Însă, părerea mea este că o gestionare mai responsabilă ar putea ajuta, ar putea uh, uh, face în așa fel ca băncile să evite să acumuleze prea multe pierderi pentru că, de fapt, aici avem uh, un număr limitat de actori implicați, uh, mai ales instituțiile speculative. Și ar fi complicat dacă am proceda astfel uh, pentru cei care ar fi nevoiți să contribuie la aceste instituții. Și mai adaug un lucru. s-ar putea face o evaluare cu privire la faptul că anumite bănci au portofolii de active derivate și în caz de criză acestea riscă să devină riscante, ceea ce ar putea determina băncile mari să se expună uh, folosind activele ex, ex, cele mai uh, lichide. Mulțumesc! Au fost mai multe întrebări și am să mă refer la conceptul acesta too big to fail mai întâi. După cum am spus, nu stăm cu mâinile în sân din 2014 încoace, chiar dacă uh, nu s-au făcut progrese pe marginea propunerii inițiale a Comisiei da, în toți acești ani, noi am uh, apucat-o și pe alte căi pentru a aborda problema la care tocmai v-ați referit. Asta ca să-i răspund și întrebării domnului Urtesens. Apoi, în ce privește creditele neperformante, vorbeați de o consultare. Probabil că vă referiți la consultarea uh, demarată de mecanismul de supraveghere unică. Grupul a lansat această consultare, într-adevăr, dacă nu mă înșel, în 6 decembrie, și avem toată nădejdea că SSM va da curs rezultatelor acestei consultări. Cât privește acțiunile Comisiei Europene, vom acționa în conformitate cu mandatul care ne-a fost încredințat pentru strategia cu privire la creditele neperformante. Și lucrăm pe mai multe axe, dintre care le-am descris pe câteva. Grupul pentru uh, companiile de gestionare a activelor integrate și măsurile pentru facilitarea creditelor neperformante de pe piețele secundare, acțiuni de reducere a riscurilor. Sunt doar câteva dintre aceste direcții. Avem o consultare cu, posibila, cu privire la posibila introducere a unor uh, uh, elemente de garanție suplimentare și avem în vedere aplicarea acestor dispoziții numai noilor credite care s-ar putea dovedi neperformante. Apoi, dacă vorbim despre situația băncilor de nivelul 3, aici avem două niveluri de acțiune. Un prim nivel de reglementare, unde vom veni anul viitor cu o propunere, și apoi nivelul al doilea, care se referă la acțiunile de supraveghere, care sunt specifice băncilor. care, în cadrul căruia uh, există posibilitatea de a lua măsuri combinate de nivelul 1 și de nivelul 2. Mulțumesc! Mulțumesc! Pachetul Comisiei este foarte echilibrat și foarte bine conceput și sunt uh, acolo niște diferențe minore. Marco Zani. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte Dombrovskis. După cum vă aduceți aminte, acum câteva luni a avut loc o dezbatere interesantă între unii membri comisiei, ai comisiei noastre și domnul președinte Draghi, cu privire la Target 2. Într-o intervenție scrisă, domnul Draghi spunea că în cazul ieșirii din zona euro a unei țări, toate obligațiile față de sistem vor trebui să fie uh, rambursate, să fie achitate. Dar, ulterior, unul dintre colegii domnului Draghi a refuzat să, plătească, să răspundă la o întrebare cu privire la Uh, plătirea creditelor Germaniei în caz de ieșire, arătând că aceasta nu era de fapt o ipoteză care să aibă o bază reală în tratate. Totuși, în 2012, ca răspuns la o întrebare cu solicitare de răspuns oral, într-o comunicare deci oficială a Comisiei, s-a afirmat și citez că în cazul în care un stat membru din zona euro ar decide să părăsească Uniunea Europeană în baza dispozițiilor articolului 50 din tratat, s-ar putea să pună capăt și participării sare la moneda unică. Deci aș dori o clarificare. Dumneavoastră sunteți reprezentantul Comisiei, iar Comisia este gardiana tratatelor. Aș vrea să înțeleg în acest, constat, constat, în acest context dacă a fost o simplă eroare din partea domnului președinte Draghi să nu aibă în vedere această ipoteză, sau dacă Comisia, într-o comunicare oficială a sa, a afirmat un neadevăr. Dacă se poate să-mi lămuriți această problemă. Pentru că aici nu avem decât două variante, două ipoteze, cele pe care le-am menționat. Sigur că da, europarlamentarii au libertatea de exprimare, puteți uh, să puneți orice întrebare, dar uh, am discutat ieri despre Target 2, o am fost ieri o parte importantă a audierii cu domnul Draghi, s-a referit pe larg la această chestiune. Din păcate, estimate colegul dumneavoastră, n-ați fost prezent. Deci vă rog frumos, apropo de interpretarea acestei întrebări, răspunsul scurt este că am discutat ieri pe larg cu colegii și cu domnul Draghi. Interpretarea corectă, mă rog, lăsați-mă să termin. Răspunsul s-a dat ieri în această, pe această chestiune. Bineînțeles, sigur că sunteți liberi să vă referiți la ce parte uh, doriți uh, și să luați uh, orice cuvânt izolat din propoziție, însă am discutat ieri pe larg despre Target 2. Domnule președinte, nu este o întrebare despre Target ci despre o interpretare a tratatelor, așa încât comisia care răspunde de acest lucru poate să-mi răspundă. E o întrebare foarte ușoară, la care am răspuns deja. Ok, vă rog, domnule comisar. Privind această întrebare, e greu să comentez interpretarea dată de domnul președinte al BCE ieri mai ales încât nu știu exact ce s-a spus pe marginea acestui subiect. Dar în acest moment, din câte știm noi, nu există mecanisme de a ieși din zona euro. Și nu credem că vreo țară dorește să iasă din zona euro. N-am văzut așa ceva. Așa încât nu cred că este o problemă reală pe care, care ar trebui să ne preocupe. Mulțumesc. Îmi pare foarte rău, domnule vicepreședinte. Confirmați faptul că răspunsul oficial al Comisiei al lui Oli Ren în numele Comisiei a fost neadevărat că dacă se iese din Uniunea Europeană conform a tratului, uh, articolul 50, nu poți să ieși din zona euro. Îmi pare rău ce a spus comisarul, este absolut evident în tratate. Nu poți să pleci din zona euro fără Uniunea Europeană. Sigur că dacă ieși din Uniunea Europeană, articolul 50, asta înseamnă că, deci e o veste absolut extraordinară că există articolul 50. Dar întrebarea dumneavoastră este legată de la zona euro și nu la părăsirea Uniunii Europene. Dacă nu mai ești membru al Uniunii Europene, deci nu mai ești membru nici al zonei euro. Puteți confirma faptul că președintele Draghi n-avea dreptate când afirma că în orice caz nu poți să ieși din zona euro? adică ceva care nu e în tratate. Da, nu e în tratate să pleci separat din zona euro și din Uniunea Europeană. Asta știe toată lumea. Nu asta este obiectul discuției noastre. N-ați răspuns la întrebarea mea. Ivana Maletici are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru activitatea dumneavoastră la comisie în timpul uh, prezentării introductive ați accentuat nevoia de a de a finaliza CMU și barierele cele mai importante în calea fluxului de capital ar trebui eliminate, care sunt legate de restructurarea timpurie și de o a doua șansă și de modificările din regulamentul privind insolvența. Așa încât aș vrea să vă pun o întrebare referitoare la modificările din regulamentul privind insolvența. Sigur că procedurile uh, vor dura pe tot parcursul anului 2018 și în același timp ar trebui să ne asigurăm că se aplică corect regulile în statele membre. La nivelul Comisiei v-ați gândit să vă ocupați în paralel de construirea capacității în statele membre, astfel încât să vă asigurați că regulamentul se va pune în aplicare foarte repede, ca să nu apară practici diferite în statele membre, așa cum se întâmplă acum în materie de insolvență, ținând cont de regulamentul care există. Credeți de asemenea că avem nevoie de soluții specifice în cazul uh, companiilor care au o importanță sistemică. Deci e vorba de regulamentul privind insolvența, iar celălalt se referă la finanțarea durabilă la care v-ați referit, al treilea punct. Suntem într-o situație paradoxală în Uniunea Europeană. Cer, cer, rezultatele cercetării sunt mult mai bune decât cele legate de inovare. Iar în final, rezultatele care uh, duc la înființarea de noi companii. În plus, uh, companiile nou infinate sunt uh, o problemă, pe de altă parte o altă problemă este extinderea acestor firme. Ne puteți explica din punct de vedere al Comisiei care ar fi propunerile pentru a încuraja Uh, entitățile private, firmele sau persoanele să investească în aceste firme nou înființate la diverse, în diverse momente ca să se poată extinde. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș zice că sunt o mulțime de întrebări pe care mi le-ați adresat. În primul rând, în ce privește cadrul de insolvență face parte din activitatea noastră privind împrumuturile neperformante. La ora actuală uh, stabilim uh, uh, niște standarde comune, evaluăm, comparăm standardele naționale, cadrele naționale în acest domeniu, să vedem ce merge, ce nu merge și vom include acest lucru în recomandările specifice pe țară în semestrul european referitoare la cadrul de insolvență. Apoi, apropo de propuneri, propunerea privind restructurarea timpurie și a doua șansă, pe care le-am menționat deja, care permit uh, restructurarea preventivă, care permite afacerii să-și continue existența fără ca eh, insolvența să ducă la lichidarea firmei eh, cu condiția să nu fie un risc de afaceri. Și ne ocupăm de asemenea și de o propunere privind eh, punerea în aplicare accelerată a garanțiilor de către bănci în cazul în care e necesar. Acest lucru se referă numai la împrumuturile comerciale și potențial ar putea să sporească Uh, bilanțul pentru împrumuturi al unei bănci, spațiul alocat uh, împrumuturilor în bilanțul băncii. Am avut consultări publice care s-au terminat în octombrie și intenționăm ca în primul trimestru din anul viitor să facem o propunere. V-ați referit apoi la finanțarea durabilă. Finanțarea durabilă vine după ce vom avea un raport final de la grupul uh, de nivel înalt al experților și vom face o propunere la începutul anului viitor. Vor fi o serie întreagă de inițiative apropo de modul în care putem să aducem uh, mai, multe, mai multă finanțare privată în firmele acestea noi. În ce privește firmele nou înființate, avem un cadru pentru antreprenoriatul special, pentru a-i susține și, de asemenea, vrem să vedem uh, ce fac IMM-urile, uh, cum se dezvoltă ele pe piață, încercăm să găsim uh, un escalator ca să putem să însoțim firmele în diversele etape de dezvoltare astfel încât o firmă nou înființată să se poată dezvolta, să poată extinde în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Joanes Fernandez are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Bun venit la Econ, ca întotdeauna. Vreau să vă pun o întrebare legată de comunicarea privind Uniunea Bancară, mai ales privind EDIS, pentru că e greu de înțeles faptul că până acum Comisia își menține propunerea legislativă de acum doi ani și pe de altă parte vine cu o reinterpretare care modifică substanțial propunerea inițială a Comisiei. E greu de înțeles pentru că noua reinterpretare pe care o face Comisia cu o primă fază de lichidități introduce niște condiționalități care nu existau în propunerea anterioară și apoi o trimitere clară la întreținerea, menținerea ultimei faze cu mutualizarea completă a garanției depozitelor ne preocupă foarte mult pe mine și pe grupul meu Aș dori să ne clarificați cum poate să exista o propunere legislativă și o alta substanțial diferită. În ce măsură se menține compromisul Comisiei, angajamentul Comisiei față de această ultimă fază de mutualizare completă a garantării depozitelor, care, după părerea mea, nu e tocmai binevenită. Și mai am o întrebare, tot referitoare la această comunicare. Ați anunțat o propunere de backstop uh, fiscal, deci pentru toată Uniunea Bancară, care poate fi uh, mecanismul uh, de supraveghere. La Eurogrup sunt multe dezbateri și dincolo de promusia, propunerea Comisiei, Eurogrup are un rol foarte important în definirea acestui backstop, acestei protecții Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră colaborarea cu viitorul președinte al Eurogrupului. Mulțumesc! Bun. În ce privește problema Uniunii Bancare și comunicarea referitoare la Uniunea Bancară, sigur, este o comunicare așa încât nu există două propuneri legislative pe masă. Există o singură propunere legislativă, cea inițială din 2015. Comunicarea noastră este o încercare de a facilita discuțiile între colegiuitori pentru că din 2015, hai să fim realiști, nu s-au înregistrat prea multe progrese în acest dosar. Așa încât uh, a trebuit să răspundem la îngrijorările privind uh, propunerea referitoare la EDIS. De aceea am propus elemente pe care colegiuitorii să le aibă în vedere apropo de introducerea uh, acestui mecanism uh, comun de garantare a depozitelor, pornind de la susținere, apoi făcând uh, o revizuire de calitate a activelor înainte de faza a doua, ca să vedem dacă există activele și nu există probleme legate de, eu știu, un pericol de natură morală. Și apoi trecerea la etapa a doua, care prevede absorpția pierderilor și menținerea ambiției finale a propunerii și anume mutualizarea acestui mecanism comun de garantare a depozitelor. Aceasta este, de fapt, scopul final, este ambiția finală, la, e același nivel de ambiție pe care l-am avut și în propunerea inițială și pe care o punem și acum. Apoi, în ce privește uh, protecția fiscală, fiscal backstop, um, discutăm despre acest lucru pentru mecanismul unic, uh, pentru fondul unic de rezoluție. Uh, e vorba de mecanismul unic de stabilitate. A fost o primă discuție la nivelul Eurogrupului recent și aș spune că s-a ajuns la o susținere largă pentru Uh, ideea ca acest mecanism unic de rezoluție să funcționeze ca mecanism de protecție, ca backstop. Uh, decizia de a avea un asemenea mecanism, un backstop, o protecție, a fost o decizie luată acum patru ani și credem că e momentul să-l punem în aplicare. Președintele Eurogrupului, nu Comisia Europeană este cea care trebuie să comenteze, miniștrii de finanțe sunt cei care uh, aleg uh, persoana care va fi următorul președinte al Eurogrupului. După cum știți, să există proceduri care au fost deja lansate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Teodor Solojan. Mulțumesc, domnule președinte. Am depus două întrebări. Prima se referă la facilitatea care a fost anunțată de domnul președinte Jean-Claude Juncker de a susține țările care nu sunt zona euro să poată intra în zona euro. Ce detalii aveți în această privință acum privind această facilitate în ceea ce privește regulamente noi care ar putea fi propuse fonduri care ar putea fi mobilizate pentru a susține aceste țări? A doua întrebare. Există deja întrebări adresate de colegii mei privind fintech. Domnul președinte Draghi tocmai a spus că monedele virtuale nu reprezintă o amenințare pentru BCE, dar monedele virtuale există deja și afectează viața europenilor, sunt cetățeni europeni care lucrează cu ele. Aveți, vă gândiți cumva, eu știu, Comisia Europeană se gândește cumva să spună ceva referitor la aceste monede virtuale? Vă mulțumesc foarte mult! Bun. În privința primei întrebări, Într-adevăr, ca parte uh, a pachetului acesta de adâncire a Uniunii Economice și Monetare, pregătim uh, o susținere pentru statele care serios se ocupă de adoptarea monedei euro. Este un pachet pre-euro, așa cum a spus și președintele Juncker în uh, discursul privind starea Uniunii. Este vorba de asistență tehnică în primul rând, dar poate fi și asistență financiară. În ceea ce privește partea de asistență tehnică, putem porni de la serviciul pentru uh, reforma structurală pe care îl avem deja, care corespunde unui program care asistă reformele structurale. Ce pot să spun? Este un lucru foarte important ca aceste uh, semnale de atitudine proactivă din partea Comisiei să fie clare. Comisia dorește să se implice, uh, nu Comisia dă un semnal către acele state membre care se îndreaptă către adoptarea monedei euro și care pot să se bazeze pe o susținere uh, în sensul acestui obiectiv uh, prin implicarea activă a Comisiei Europene. Apoi, în ceea ce privește monedele virtuale, monedele digitale, este o chestiune care a fost deja accentuată de Banca Centrală Europeană și de către alte bănci centrale, aceste monede virtuale nu sunt monede în sensul că nu sunt mijloace legale de plată, trebuie tratate ca niște mărfuri. Trebuie să vedem care este potențialul, riscul potențial și să ne ocupăm. Să vă dau un exemplu practic. Deja în propunerea noastră pentru modificări în directiva privind combaterea spălării banilor erau niște cerințe legate de distribuitorii de monede virtuale. Ei trebuie să prezinte documentele autorităților de aplicare a legii în cazul în care li se cere să facă acest lucru. Și dacă constatăm că există riscuri uh, legate de acele monede virtuale, suntem gata să acționăm și să facem propuneri concrete uh, ca niște domenii clare în care am făcut acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Jacob von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Am două întrebări una care se referă la reforma structurală a băncilor. Colegul meu, Gunnar Hochmar, e aici lângă mine și care are cumva părerea că, într-adevăr, din cauza tuturor celorlalte lucruri care s-au făcut pentru a salva marile bănci, reforma structurală a băncilor nu mai e necesară. Și o perspectivă legitimă. Eu însă cred că problema asta prea mare pentru a da faliment too big to fail nu a fost rezolvată. Și sunteți vicepreședinte al comisiei și o viziune care înțeleg că este menținută la comisie. Însă e greu să vedem cine are dreptate. Suntem într-un blocaj, de fapt. Și avem o propunere pentru dumneavoastră. De ce nu re chemați grupul Licon ca să discutați. Dumneavoastră v-ați retras. Poate ar trebui să se, ducă la, să se ajungă la o altă propunere, o propunere mai bună pentru a face față situației. Sau, dacă într-adevăr are dreptate colegul meu Gunnar Hochmar, că nu mai e nevoie. Deci iată întrebarea pe care vreau să vă adresez. Ați fi gata uh, să uh, ajungeți din, să chemați din nou la lucru grupul Licon să vedem cine are dreptate. Cred că toți am beneficia. Asta este întrebarea privind uh, reforma structurală a băncilor. Și mai am o întrebare legată de, de Bitcoin. Uh, vreau să pornesc de la ce spunea domnul Stolojan am publicat un raport uh, al Parlamentului și am fost uh, raportor privind distribuția, tehnologia de redistribuție a registrelor. Am încercat să anticipăm acumularea riscurilor ca genul de risc care se anticipează. După părerea mea, Bitcoin, piața Bitcoinului este într-o stare de bulă și cred că o asemenea forță de intervenție ar fi într-o poziție foarte bună să identifice că se întâmplă ceva periculos și pe mine chiar mă îngrijorează faptul că dacă această bulă va exploda, uh, noua tehnologie uh, va căpăta o reputație proastă deci când o să vedem că s-a înființat uh, o, un grup de intervenție în această tehnologie, uh, în privința acestei tehnologii, ca să nu se petreacă asemenea situație ca cea pe care o anticipăm noi. Mulțumesc. Bun. La prima întrebare privind uh, reforma structurală a băncilor. Încă o dată, este o chestiune pe care Comisia încearcă să o mențină în acțiune de o serie întreagă, de un număr de ani. De fapt, din momentul în care s-a făcut propunerea din 2014. Predecesorul meu, Jonathan Hill, a avut niște intervenții în momentul în care am preluat uh, eu mandatul în octombrie anul trecut. am întâlnit și cu echipa de negociere a Parlamentului ca să vedem dacă putem debloca blocajul. A mai trecut un an și de fapt nu s-a înregistrat un, o deblocare a acestui dosar. Din păcate am ajuns la concluzia că nu s-au făcut progrese practice în acest dosar și nu mergem, nu ne îndreptăm către niciun fel de direcție clară. Cum spuneam mai devreme, uh, Încercăm acum să uh, aducem la oaltă elementele care se referă la aceste temeri pe care le-am văzut și în alte regulamente privind sectorul financiar. Am pornit de la ele ce să facem cu CRR, deci cu cerințele uh, de capital și alte pachete privind împrumuturile neperformante în cadrul uh, regulamentului de la Basel. Trebuie să mă refer la întrebarea pe care ați spus-o. Oricum, pot să transmit această întrebare domnului Likkonen, uh, cu care mă întâlnesc la reuniunile Consiliului de Guvernatori al BCE-ului În ce privește tehnologia de distribuire digitală a registrelor, Bitcoin este o chestiune pe care o urmărim îndeaproape la grupul de uh, inițiativă, grupul de acțiune Fintask. Avem și un proiect pilot inițiat de Parlamentul European privind transparența uh, financiară europeană, portalul acesta de transparență financiară europeană. Suntem în timp util și estimăm uh, să finalizăm proiectul la jumătatea lunii decembrie a acestui an, astfel încât să avem uh, un sistem care să poată să demonstreze cum funcționează softul acestui sistem, să poată fi pus la dispoziția publicului pe internet și de asemenea avem și documentația tehnică necesară iar rezultatele de până acum le-am împărtășit deja Parlamentului, le-am împărtășit ESMA, autorităților naționale competente în materie de concurență. În orice caz vom continua această activitate finanțând în 2018 în bugetul respectiv un proiect pilot care se referă la identificarea companiilor listate și care sunt reprezentanții lor persoane fizice. Activitatea este în desfășurare și suntem de acord cu evaluarea dumneavoastră. Este o, un progres tehnologic absolut extraordinar și vrem să vedem cum îl putem folosi cel mai bine și cum putem aborda așa cum trebuie riscurile. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Ludek Mulțumesc foarte mult, Ludek Niedermayer. Vă mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, domnule comisar. Am o întrebare cu un caracter uh, general de această dată. De obicei discutăm aspecte foarte tehnice și știm că diavolul se ascunde uneori în detalii, însă în același timp cred că trebuie să putem afirma care sunt uh, uh, rezultatele politicilor noastre și uh, Mă refer la rezultatele legate de Uniunea Bancară, de Uniunea Energe- Energetică, de exemplu, și mă întreb dacă vom reuși să prezentăm niște rezultate clare. Din punctul de vedere al Uniunii Bancare, cred că EDIS este aspectul cheie. Și plecând de la comunicarea Comisiei cred că putem identifica o serie de, obstac- de obstacole importante. Însă dacă inversăm această logică, ce am putea face și ce faceți dumneavoastră pentru a depăși toate aceste obstacole, obstacole și care sunt șansele pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul acest mandat legislativ pentru a mm, definitiva uh, Uniunea Bancară. În ceea ce privește mm, piața de capital. Acest proiect mi se pare și mai, și mai, și mai dificil și aș dori să vă întreb care considerați că vor fi rezultatele vizibile pe care le vom pre- prezenta peste un an pentru a demonstra că atingem cel puțin unele din obiectivele pe care le-am uh, creonat în legătură cu aceste proiecte în urmă cu trei ani. Mulțumesc! Foarte bine. În primul rând, Sperăm că vom uh, reuși să finalizăm munca pe marginea Uniunii Bancare și Uniunii Piețelor de Capital. Depunem eforturi în acest sens și sperăm că ne vom bucura și de sprijinul Parlamentului European pentru a merge înainte. Elementele cheie legate de Uniunea Bancară importantă pentru mine este pachetul de reducere a riscurilor din noiembrie anul trecut, care a avansat și pe marginea căruia a fost convenit, uh, convenit deja uh, primele acorduri necesare, ierarhia creditorilor, de exemplu, și sperăm că vom registra progrese și pe uh, restul uh, pachetului respect, respectiv și EDIS, de, as- de asemenea, și mecanismul unic de rezoluție sunt deosebit de importante pentru definitivarea Uniunii Bancare. Când vine vorba de Uniunea Piețelor de Capital, după cum am spus, am îndeplinit deja aproximativ două treimi din planul original de acțiune va trebui să îl uh, îndeplinim în totalitate și există noi inițiative prezentate deja. Produsul pan-european de pensii personale este un dosar foarte important. Sperăm că putem să-l încheiem uh, în acest mandat de curând. Am prezentat, de exemplu, o propunere de revizuire a autorităților europene de supraveghere, un uh, Uh, pachet cu caracter transversal care are un impact și asupra Uniunii Piețelor de Capital. Uh, de asemenea, am venit cu propuneri privind reducerea comisioanelor, pentru, în mod specific pentru statele care nu au uh, moneda euro în contextul obligațiunilor acoperite, garantate și există și alte inițiative mai, mai Um, cuprinzătoare, de exemplu, în, uh, insol, în cadrul de reglementare al uh, insolvenței, este relevant și pentru uh, definitivarea pieței uh, unice a piețelor, uh, uh, pieței unice privind uh, capitalurile. Mulțumesc, Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, v-ați referit la propunerea dumneavoastră, de fapt propunerea Comisiei privind revizuirea agențiilor europene, iar în momentul, suntem la începutul dezbaterii, dar dacă ne gândim la neliniștele participanților legate de guvernanță, apare o întrebare legată de uh, articularea dintre structurile de guvernanță care există și propunerea dumneavoastră privind Comitetul Executiv, Executive Board. Uh, ne puteți spune care sunt motivele pentru care faceți această propunere, știind că în uh, activitățile de pregătire desfășurate la Parlamentul European am avut ocazia să facem un schimb uh, de vederi cu Jacques de la Rozier și el a insistat asupra nevoii de a separa funcția de reglementare și funcția de supraveghere la nivelul CERS. Din această cauză ați făcut această propunere și dacă da, cum răspundem la critica că, de fapt, propunerea face guvernanța mult prea complexă. Mario Draghi și Daniel Nui uh, și-au exprimat uh, o neliniște în această problemă, uh, ideea că nu sunt reprezentate toți cei care ar trebui să aibă un ceva de spus în această materie și tot uh, pe această propunere de reformă, mai mulți colegi au pus o întrebare legată de Bitcoin. Nu cumva n-ar trebui să profităm de această revizuire a CERS uh, în materie de supraveghere, să să facă o revizuire a puterilor de supraveghere directă la nivel european, care să aibă și instrumentele adaptate, astfel încât aceste noi tehnologii să se dezvolte într-un cadru reglementat și bine supravegheat, care să evite toate riscurile de deturnare financiară, de spălare de bani sau de atac cibernetic. Mulțumesc! Uh, okay. uh, thank you for those uh, questions. So, for... Vă mulțumesc pentru aceste întrebări în ceea ce privește revizuirea autorităților europene de supraveghere și Uh, ajustările propuse sistemului de guvernanță a acestora. Într-adevăr, o ajustare foarte importantă se referă la crearea comitetului um, executiv în cadrul uh, Autorității Europene de Supraveghere, ceea ce ar transforma deciziile în unele mai eficace. va apărea un uh, for compus din președinți și reprezentanții autorităților naționale de supraveghere. Am observat că există uneori tendințe din partea autorităților naționale de a-și uh, proteja propriile jurisdicții și de a nu inter- interveni în alte uh, juris, uh, jurisdicții, chiar când acest lucru ar fi fost necesar. Deci, prin crearea comitetului executiv respectiv, delegăm anumite procese decizionale acestei instituții, acestui comitet și Uh, aspectele cu caracter mai, mai strategic vor rămâne uh, comitetului de conducere. Deci se vor împărți competențele între cele două consilii, cons- Consiliul Executiv și cel de, de conducere. Însă suntem dispuși să discutăm cu cei doi legiuitori pentru a vedea dacă uh, nu cumva este nevoie de modificări și de îmbunătățiri din acest punct de vedere. De asemenea, există și alte elemente privind rolul uh, bine definit al mecanismului uh, unic de supraveghere. Revenind la chestiunea Bitcoin, cred că aceasta ține de uh, mandatul mai cuprinzător privind reglementarea fintecurilor de către autoritățile europene de supraveghere. Dacă extindem mandatul autorităților de supraveghere europene asupra uh, Bitcoin, atunci, de exemplu, am putea să le extindem și asupra uh, modalităților ecologice de finanțare, astfel încât aceste autorități de supraveghere să dispună de instrumentele necesare pentru a putea adopta acțiuni în urma acestor uh, evoluții noi de pe piață și uh, reglementarea europeană um, va putea fi uh, structurată astfel încât să permită o creștere mai rapidă a acestor uh, startup-uri într-un context transfrontalier. Mulțumesc! Spune domnul președinte, noi suntem legiuitorii și este foarte important să discutăm cu Comisia Europeană îmbunătățirile posibile și după cum ați spus, uh, acestea sunt posibile dacă luăm o decizie în acest sens. Însă, oricum, am înțeles că și Comisia înțelege că lucrurile mai pot fi îmbunătățite. Și avem raportori excelenți care se ocupă de acest subiect. Gunnar Hockmark. Mulțumesc foarte mult! Aș dori, de asemenea, să îi mulțumesc stimatului meu coleg Iacov von Weizsäcker, care s-a referit la o chestiune importantă. Eu, în continuare, uh, consider că dacă ți-ai uh, uh, pierdut cheile, trebuie să le cauți acolo unde ți-au căzut din buzunare, nu acolo unde lumina este mai bună. Deci problema reală este cea rezolvată și nu o problemă imaginată, închipuită. Și aș dori să mergem mai departe cu această discuție. Tot timpul trebuie să discutăm despre așa numitul risc sistemic și dacă ne uităm la economia globală, la economiile europene, putem să observăm că una din pro, uh, problemele existente este povara extrem de mare reprezentată de datorii datorii publice și ale sectorului privat, care au cerut foarte mult, în, au crescut foarte mult în uh, SUA, au crescut mai puțin în uh, Europa. De fapt, am uh, depășit această criză uh, Uh, împrumutând și mai mulți bani. Acest lucru s-a întâmplat în Europa, s-a întâmplat și în uh, Asia și în urma crizei financiare am putut să vedem cât de independent uh, inter, interconectate sunt sectoarele bancare și cele financiare. De asemenea, am, put, am putut să vedem că o problemă majoră pentru statele membre ale Uniunii Europene a fost au fost problemele legate de finanțarea uh, investițiilor necesare, ceea ce până la urmă a devenit uh, un alt tip de risc sistemic. Și aș dori să mă întreb dacă, nu știu, puteți să discutați și cu domnul Licanan. Puteți să-l întrebați uh, în legătură și cu celelalte alternative propuse de grupul de lucru Licanan care sunt uitate de, coleg, de stimatul meu coleg. Și poate ați putea discuta dovezile existente legate nu doar de reglementarea în sine, ci de uh, unde percepeți că s-ar putea să apară riscurile sistemice în economia globală și în cea europeană. Pentru că mie mi se pare pentru a găsi un răspuns, trebuie să abandonăm uh, abordarea din trecut, uh, plecând de la, care pleca de la ideea că băncile sunt uh, prea mari și că reprezintă un risc sistemic din acest punct de vedere. Însă poate problema nu a, nu a fost mărimea băncilor, a investițiile proaste în imobiliare, situația băncilor de dimensiuni mai mici și așa mai departe. Poate problema a fost reprezentată de povara prea mare reprezentată de, da, de datorii. Deci, nu știu, există și alte alternative privind discuțiile viitoare. Bine, există, ați amintit o serie de chestiuni care se referă la domeniul macroeconomic și la sectorul financiar, nivelul mare de a datoriei private și a celei publice și pentru noi reprezintă un factor de risc și tocmai de aceea încercăm să reducem nivelul îndatorării și, de exemplu, în recomandările specifice pentru fiecare țară în parte, facem trimitere la nivelul datoriei acumulate în sectorul uh, privat și recomandăm uh, cel puțin încetinirea acumulării uh, acestei datorii în ceea ce privește legătura între datoria suverană și obligațiunile deținute de bănci, de exemplu, putem rezolva această problemă prin Um, reglementarea anumitor elemente pe plan european, de exemplu EDIS, mecanismul 1 de rezoluție a băncilor și printr-o mai bună diferențiere a bilanțului băncilor în urma activităților uh, Comitetului European pentru Risc Sistemic uh, privind uh, situația instrumentelor de investiții derivate și așa mai departe. Apoi, când vine vorba de lipsa investițiilor, mâine vom adopta pachetul de toamnă privind semestrul european, analiza europeană de, de creștere economică. Veți vedea că vom ține cont de toate aceste elemente. Din punctul de vedere al al uh, uh, evaluării riscurilor uh, sistemice Cred că există o evaluare a acestor riscuri sistemice cu care ne confruntăm și trebuie să avem o perspectivă de viitor să răspundem riscurilor existente și să înțelegem care sunt uh, cele potențial uh, emergente. Când discutăm despre fintech-uri, noile evoluții întotdeauna uh, reprezintă oportunități, dar aduc și uh, Uh, riscuri. Este un lucru valabil și uh, finanțarea durabilă, în contextul căreia schimbările climatice sunt, uh, au potențialul unui risc sistemic pentru stabilitatea financiară. Deci există o serie de noi elemente pe care trebuie să le examinăm, de care să ținem cont, după cum am spus, privind înspre viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Știu, vă mulțumesc. Unele din aspectele importante pentru mine s-au regăsit în răspunsurile dumneavoastră. Pervan s-a referit la autoritățile, autoritățile de supraveghere europene și am câteva întrebări și sau observații, rolul contrapărților din state terțe, supravegherea acestora. Suntem de acord cu propunerea Comisiei Europene, însă considerăm că există două sau trei chestiuni pe marginea căr, uh, cărora trebuie să ne gândim mai mult. În primul rând, cum vom evita uh, riscul unui sistem prea complicat de guvernanță? Ex- va exista sesiunea executivă pe lângă Consiliul uh, suplimentar din cadrul ESMA, apoi există și competențe la Băncii Centrale Europene, deci aș dori să vă întreb care, este, care sunt posibilitățile de simplificare a acestor, acestei structuri de supraveghere. În al doilea rând, am citit cu mare atenție avizul Comisiei privind articolul 22 din um, modificarea statutului. Înțelegem că într-adevăr există intenția conferirii acestor competențe băcii centrale europene, însă într-o, într-un asemenea, într-un cadru care va permite evitarea dublării competențelor cu uh, cele care revin Comisiei Europene și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să garantăm independența politicii monetare a Băncii Centrale Europene. Deci, aș dori să vă întreb, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră și uh, care sunt zonele poten, potențial, potențiale unde uh, Uh, competențele s-ar putea să fie dublate și care se doresc evitate tocmai prin modificarea acestui statut. A treia chestiune, un fel de quadratură a cercului. Avem nevoie de și trebuie să cerem o echivalență din partea unor state terțe, evitând fragmentarea uh, pieței. Avem un acord bun cu Statele Unite ale Americii, de exemplu, și cum considerați că aceste norme ar reuși să rezolve această problemă? Și în ultim, ultima observație, uh, mă bucură abordarea echilibrată pe care tocmai ne-ați uh, prezentat-o vis-a-vis de uh, creditele neperformante în contrast cu cele spuse de unii din colegii noștri, prezentarea comisiei mi se pare una foarte clară. Se înțelege ce revine reglementării și cel uh, legiuitorilor. Domeniul de aplicare este mult mai uh, clar și necesitatea de a avea un pachet uh, cuprinzător și un set de măsuri legislative. Sunt uh, trei elemente foarte importante și aș dori doar să vă spun că încurajez Comisia Europeană să uh, aducă o contribuție activă uh, eforturilor comune de care necesare pentru a rezolva problema reprezentată de aceste credite neperformante pentru a evita niște consecințe negative și nedorite. Bun. În ceea ce privește prima întrebare referitoare la, contra, la supravegherea contrapărților centrale din state terțe, există o propunere care recunoaște faptul că, din punct de vedere sistemic, contrapărțile centrale au o importanță tot mai mare. Sunt, uh, au un rol tot mai mult, uh, tot mai pregnant de pivot, uh, influențând stabilitatea uh, sistemului financiar și că, în acest context, și contrapărțile din state terțe trebuie să fie supravegheate. Pentru a exista posibilitatea Uh, posibilitatea din partea autorităților de, de uh, competente să ceară acestor, uh, să influențeze sediu până la urmă și operațiunile acestor contrapărți centrale din state terțe. În ceea ce privește guvernanța, sistemul propus mi se pare că este unul echilibrat. ESMA, BCA și Comisia Europeană, fiecare Uh, desfășurându-și activitatea uh, respectându-și propriile competențe și este o structură echilibrată din punctul nostru de vedere. Este un lucru valabil și când vine vorba de articolul 22 din statutul Băncii Centrale Europene, în legătură cu care am căzut de acord că Banca Centrală Europeană își poate exercita uh, competențele respective plecând de la o sentință anterioară a băncii a, a Curții Europene de, de Justiție care interzi, interzicea Băncii Centrale Europene să aibă un cuvânt de spus privind sediul contrapărților centrale datorită faptului că nu exista un temei juridic, un mandat în, în, în acest sens și am rezolvat tocmai acest uh, aspect uh, existând uh, o aliniere și cu prevederile EMIR. când vine vorba de dimensiunea și implicațiile internaționale, într-adevăr, auzim multe neliniști uh, din partea partenerilor uh, noștri internaționali privind implicațiile concrete a propunerii noastre pentru statele terțe și uh, asigurăm statele terțe că nu vor fi invalidate deciziile de echivalență și lucrăm uh, um, cu partenerii noștri internaționali pentru a evita fărâmițarea piețelor. Trec acum la NPLs, la creditele neperformante. Am spus că lucrăm la redactarea unui plan de acțiuni dedicat uh, acestor credite pe care îl vom uh, prezenta pe parcursul anului viitor și vom lucra îndeaproape și cu Parlamentul European pentru a avea o abordare echilibrată care să țină cont de diferitele surse de risc pentru sistemul financiar. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Dombrovskis, pentru acest schimb de opinii cât se poate de util și de plin. Avem la ce ne gândi, avem ce face de acum încolo și contăm, desigur, și pe dialogul permanent cu Comisia Europeană pe marginea celor mai importante dosare legislative. Mulțumesc!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 mele să-și facă So, good morning. We move to point 8 of the agenda. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, slotul de analiză a actelor delegate și măsurilor de punere în aplicare. După cum știți, ne ocupăm astăzi de două subiecte, mai ales de unul dintre ele, dar ultima parte o vom dedica și celei de-a doua chestiuni. După cum știți, celebrul RTS, cerințele de, mm, specifice cu privire la comunicarea în materie de uh, titluri de valoare, adoptată de către comisie. Știți că deja am mai vorbit de asta, nu o să repet. Uh, Autoritatea Bancară Europeană am purtat o discuție aprinsă aici pe această temă și am aflat angajamentul comisiei de a reflecta Înțelegem acum că s-a ajuns la etapa propunerii finale care încearcă să împace diferitele puncte de vedere. Salutăm această propunere finală, deși va trebui întâi să vedem exact ce conține. Vom aborda și problema separării schemelor de plată în baza articolului 7 din uh, regulament, care a fost deja adoptat de către Comisie în luna octombrie, dar analiza acestui act de către Parlamentul European este încă în curs. Am să las observațiile mele pentru după această dezbatere. Îi voi da cuvântul raportorului și apoi reprezentantului comisiei. După cum am uh, convenit, cred că vom proceda de fapt invers, voi da cuvântul întâi comisiei, echip, reprezentantului echipei DG FISMA, DG Concurență, Autoritatea Bancară Europeană și BCE sunt de asemenea reprezentate în sală, deci iată, avem un panel bogat de uh, invitați. Dau mai întâi cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. Mă bucură faptul că pot veni încă de pe acum în fața Comisiei dumneavoastră de a discuta despre standardele tehnice de reglementare. E un, un act legislativ complex pe care nu l-ați văzut încă, dar știți deja care sunt uh, polemicile din jurul problemelor legate de aceste standarde pe care cu siguranță veți dori să le analizați îndeaproape. Înțelegem potențialul de plin al acestei directive în legătură cu uh, serviciile de, uh, de plată. Este nevoie de o comunicare deschisă și fiabilă între bănci pentru furnizarea unor astfel de servicii. Toate părțile implicate în discuții pe marginea standardelor tehnice sunt de acord că în mod ideal ar trebui să existe interfețe de comunicare standardizate, așa numitele APIs, în întreaga Uniune Europeană. Nimeni nu dorește ca accesul la conturi să fie la, uh, realizat printr-o multitudine de interfețe, uh, fiecare bancă, fiecare țară cu a sa. Asta însă nu se poate realiza decât într-un mediu deschis bancar cu interfețe standardizate de comunicare. Cam acesta este sensul în care vrem să ne îndreptăm. Deocamdată însă nu există un consens în legătură cu modul de ajungere la acest obiectiv. Aș dori să mă refer la proiectul Autorității Bancare Europene și al poziției Comisiei Europene cu privire la interfețe. De la bun început, cu EBA, Comisia a discuta despre aceste interfețe, dorind ca ele să fie obligatorii pentru părțile terțe, pentru furnizorii terți de servicii. Și s-a considerat că în felul acesta băncile ar avea prea multă putere, făcând imposibil uh, se, se pună la dispoziție de către companiile fintech servicii de agregare adecvate. Și s-a lucrat foarte mult atunci la realizarea de garanții pentru a permite acest lucru. Cu interfețe dedicate, Comisia având îndoieli în legătură cu posibilitatea de a anticipa toate fluxurile posibile în cadrul acestor interfețe și atunci ne-am concentrat pe procese și pe stimulente. Am creat un mecanism de fallback obligatoriu care să permită identificarea corectă a furnizorilor de servicii terți în condiții clare în care se pot folosi mecanismele de fallback. Nu există o alegere între bankingul online și respectiv aceste interfețe dedicate, așa cum și-ar dori sectorul. Chiar și atunci când uh, există o interfață perfect funcțională, este, este posibil să apară probleme și oricum s-ar putea utiliza banking online de către companiile fintech. Pentru astfel de interfețe nu e necesar să se pună la dispoziție un mecanism de fallback. Vrem să creăm un, un uh, stimulant puternic ca băncile să elaboreze interfețe bune și cât mai rapid, într-un termen de cel puțin trei luni uh, înainte de aplicarea standardului, și dacă aplicăm această măsură tuturor participanților la piață, atunci băncile care folosesc aceste mecanisme trebuie să fie scutite de alte obligații și să fie obligate să folosească acest mecanism. În practică, băncile trebuie să-și concentreze toate eforturile pe interfețele dedicate și să colaboreze strâns cu fintecurile pentru a răspunde nevoilor atât ale băncilor cât și ale fintecurilor. Pentru asta e nevoie de standarde API și nu ca fiecare bancă să-și elaboreze proprie, sol, propria soluție. Înțelegem din sector că există dorință de cooperare și Comisia rămâne uh, angajată să le susțină eforturile de elaborare a standardelor API în deplină, cu deplină respectarea legislației relevante, în special în ce privește regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal care va intra în vigoare în luna mai. Deci, să nu vă așteptați o, o listă detaliată a cerințelor pentru uh, interfețele dedicate, ci Așteptați-vă la un set de reguli care să stimuleze toți participanții la piață să se alăture eforturilor noastre de a crea un mediu bancar deschis la nivel european în avantajul atât al întreprinderilor cât și a consumatorilor. Mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult! Desigur, diavolul se ascunde în detalii, dar fără îndoială cu astfel de propunere reprezintă, cel puțin din punctul meu de vedere, un lucru bun, pentru că față de anterioara de față de orientarea precedentă a comisiei, acum se merge în direcția unei armonizări a acestor standarde, ceea ce este un lucru bun. Acum îi voi da cuvântul domnului Marcos Weber, raportorul nostru. Eh, Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că avem din nou eh, posibilitatea de a discuta directiva privind serviciile de plată, pentru că în ultimele săptămâni au apărut articole ciudată în uh, mass media, în Germania. Uh, s-au amestecat puțin uh, subiectele, serviciile de, de plată, directiva privind informațiile legate de conturile bancare. Aș dori să vă aduc aminte de un lucru. Pentru noi a fost important să creăm um, egalitate de șanse când vine vorba de serviciile de plată pe plan european. Uh, garantând în același timp uh, protecția drepturilor consumatorilor și protecția datelor cu caracter uh, perso- personal. Deci, cei care diseminează asemenea vești horror, conform cărora pe viitor Google și Facebook vor controla informațiile cont- privind conturile bancare, nu au dreptate. Însă Um, acest lucru ne demonstrează nivelul uh, uh, penibil la care se, al argumentelor care se folosesc în discuțiile actuale. Comisia Libe a discutat, uh, de exemplu, dacă directiva privind serviciile de plată respectă regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal și întreb comisia dacă acest, dacă regulamentul respectiv, respectarea regulamentului respectiv este garantată sau nu. Eu plec de la premisa că dreptul european respectă prevederile acestui regulament, însă aștept un răspuns concret din partea Comisiei Europene. În al doilea rând, pentru Parlamentul European este foarte important în condițiile în care protecția consum, uh, consumatorului este importantă, ca, este important ca nu banca să fie cea care să aleagă modul uh, efectorii uh, plății, ci consumatorul trebuie să aibă o um, o gamă de opțiuni între care poate să aleagă până la urmă. Și ați spus că autoritatea națională responsabilă este cea care va oferi până la urmă aceste opțiuni diferite și aș dori să vă întreb dacă va putea fi respectat același nivel de calitate între uh, cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, astfel încât să nu se ajungă la um, această, la, la o inegalitate între standardele respectate în statele membre. Și ultima întrebare, un alt subiect important pentru delegația de negociere a Parlamentului European și anume în, pentru clienții importanți, clienții mari, există anumite derogări de la obligația de autentificare. De exemplu, uh, în, uh, în Comisia Europeană există un serviciu care rezervă, se ocupă de rezervarea bil, uh, biletelor de transport pentru angajați astfel încât nu fiecare angajat să fie obligat să-și rezolve singur călătoriile nu știu dacă este un uh, exemplu pertinent, dar există și alte uh, exemple. În uh, Champions League, de exemplu, dacă o echipă de fotbal merge în, uh, în deplasare, dacă Bayern München vine în Belgia aici la Bruxelles pentru a juca cu Anderlecht, uh, se o, un singur birou, o singură entitate până la urmă uh, va rezerva biletele pentru întreaga echipă astfel încât nu fiecare membru al echipei să trebuie să-și cumpere uh, biletele pentru călătoria respectivă și autentificarea uh, membrilor respectivi, indivizilor respectiv, uh, este garantată și în contextul în care călătoria este rezervată în mod uh, colectiv. Deci aș dori să răspundeți la această întrebare. Mulțumesc. Vom asculta și ce au de spus uh, autoritatea Bancară Europeană și BCE, dar uh, cred că mm, mai bine ar fi să încheiem această primă rundă de intervenții din partea colegilor, după care îi vom da cuvântul reprezentantului BCE. Domnul Ludvingson, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, Comisia trebuie să stabilească care sunt drepturile terților de a presta astfel de servicii prin intermediul interfețelor online cu clienții. 3233 pe 93, directiva privind serviciile financiare, prevede sporirea concurenței și garantarea unor măsuri, unei situații de echivalență pentru plățile efectuate, echitate. Pentru ca acest model să funcționeze corect, trebuie să presupună și o renunțare treptată la ceea ce am realizat în ultimii 15 ani. Să acceptăm așadar ca terții să poată presta astfel de servicii. Dar cu condiția ca băncile să nu fie nevoite să renunțe la principiul contului bancar, secretului contului bancar. Să nu permitem băncilor europene să nu, să nu lăsăm ca băncile europene să fie nevoite să se închide în, în fața uh, concurenței uh, terților. Așadar, trebuie să creăm condiții de echitate, de egalitate și așteptăm cu mult interes propunerea Comisiei pe, să vedem ce conține și din acest punct de vedere. Mulțumesc! Vreau să văd dacă mai sunt uh, colegi din echipa de negociere, după care trecem la Catch the Eye. Bun. La Catch the Eye vreau și eu să intervin. Domnul Hayes, doamna Beres, domnul Hayes. Mulțumesc, domnule președinte. Și mă alătur observațiilor colegilor pe această temă. Înțeleg că comisia este aproape de finalizarea propunerii RTS. O așteptăm cu deosebit interes uh, actul acesta delegat de multă vreme. Poziția mea este următoarea. Interfețele dedicate sunt, cele mai bune, sunt cea mai bună soluție pentru a asigura angajamentul băncilor de a elabora APIs și ar trebui să se bazeze pe un standard la nivel european. Dacă însă se cuprinde în RTS și o opțiune de fallback, riscăm să asistăm la o fragmentare serioasă a pieței un lucru de care toate instituțiile trebuie să fie conștiente. A cere băncilor să pună în aplicare opțiunea de fallback în timp ce pun în aplicare și aceste de interfețe dedicate, ar putea să le descurajeze de la bun început să își dorească o interfață dedicată standard. Dacă tot vorbim de Uniunea Bancară, cred că ar trebui să avem în vedere practici bancare cât se poate de standardizate. Asta presupune și interfețe dedicate, armonizate și funcționale, care ar reprezenta modalitatea cea mai eficientă de transmitere în condiții de siguranță a datelor. Altminte, consumatorii nu ar beneficia de același nivel de securitate, permițându-se terților să aibă acces la datele lor, lucru care nu ar fi necesar neapărat pentru serviciul furnizat. Ori, interfețele dedicate, aplicate pentru uh, măsurile de fallback, practic subminează obiectivul pe care ni-l propunem. Și ar trebui să ținem seama de conținutul, de, de ce spune autoritatea bancară în acest context. Nu trebuie să depășim uh, mandatul încredințat autorității bancare europene în baza tratatelor. Sigur însă că trebuie văzut ce au de spus și Comisia și Autoritatea Bancară Europeană. Mulțumesc, Pervanș Beres. Mulțumesc foarte mult. Cred că este foarte important să avem acest scrutiny slot pentru a discuta de ambele subiecte pentru că ne mobilizăm deja de multă vreme și se tot face lobby pe marginea acestui subiect de multă vreme. E o dezbatere care ne-a însuflețit de mult și ea permite să găsim o soluție pentru a permite atât siguranța cât și stimularea concurenței. Tehnologiile API par să fie soluția de urmat, pentru că permit în același timp o abordare modernă, dar și condiții de siguranță. Dar, în propunerea aceasta, presupune potențial riscul de a menține situația din prezent. Deci, s-ar putea să nu reprezinte cea mai bună opțiune. În ce privește îngrijorările companiilor fintech, înțelegem îngrijorările lor, înțelegem dorința lor de a uh, inova, dar ar fi irresponsabil din partea noastră să legiferăm fără niciun fel de trimitere la un cadru de reglementare securizat. Prin urmare, odată ce aceste standarde vor fi în vigoare, va trebui să ne asigurăm că autoritățile competente vor dispune și de mijloacele de verificare, de, de verificare a punerii în, aplicării corecte, punerii în aplicare corecte a acestor măsuri atât de către bănci cât și de către fintecuri. Și este una dintre întrebările care cred că merită adresate Comisiei. Cum se va verifica, dincolo de RTS-ul propriu-zis, cum se va controla și supraveghea aplicarea efectivă a acestor dispoziții pe care le propune, care sunt într-un echilibru fragil? Mulțumesc, am și eu câteva întrebări suplimentare. Și desigur, va trebui apoi să ascultăm ce au de spus AB și BCE. Elementul cel mai important care trebuie evaluat îl reprezintă scutirea. Sunt de acord cu multe îngrijorări legate de mecanismul uh, acesta. Aș vrea de asemenea acum să am câteva clarificări din partea Comisiei, cum consideră ea că aceste uh, platforme dedicate vor respecta condițiile de uh, identificare, respectiv dispozițiile ca terții să aibă acces doar la informațiile necesare pentru a furniza serviciile necesare. N-am să vă citesc repede, repede toate mm, uh, punctișoarele de aici, puteți să o faceți și dumneavoastră. Uh, dar această dispoziție ar trebui să uh, permită să, sau nu permită încălcarea regulamentului. E bine, când vorbim despre derogări, derogarea aceasta de la fallback, înțeleg că E vorba de o dispoziție cu shell, este o dispoziție cu caracter obligatoriu în cazul îndeplinirii anumitor condiții. Condițiile acestea sunt oare suficient de ambițioase pentru a garanta o interfață dedicată la standarde suficient de înalte? Pe de altă parte, ele pot fi îndeplinite? Nu cumva există probleme legate de timp, de, de alte aspecte circumstanțiale. Apoi, în al doilea rând, în al doilea În al doilea uh, caz vorbim despre probleme de, de vorbim de un mecanism suficient care permite suficiente stimulente, pe așa cum ni le dorim, în condițiile în care trebuie să împăcăm și condițiile de securitate, dar și caracterul deschis pentru această interfață pe care ne-o dorim? Deci, nu facem altceva decât să definim acest mecanism sau uh, Uh, îl, îns îl însoțim și de o serie întreagă de condiții care trebuie respectate. Vă rog. Mulțumesc pentru aceste observații. Voi începe cu problema mecanismului de fallback. Am impresia că mulți vorbitori au senzația că ar fi o alegere ușoară pentru fintecuri să treacă la mecanismul de fallback odată ce acesta va fi disponibil. Nu așa stau lucrurile. Din propunerea ABI vrem să uh, facem obligatorie trecerea la mecanismul de fallback atunci când el e disponibil. Interfețele dedicate însă trebuie, desigur, să fie suficient de bune și trebuie să fie atât de bune și testate de piață, încât cerința să existe și un mecanism de fallback să poată fi eliminată astfel încât comunicarea să se facă doar prin intermediul acestor interfețe API, ceea ce desigur că noi am preferat cu toții. Legiuitorul uh, însă permite unei bănci, dacă alege să aibă acces doar prin intermediul, să asigure accesul doar prin intermediul acestor interfețe dedicate, trebuie să acceptăm acest lucru în contextul legislației în vigoare. Noi am mers puțin mai departe și am arătat că este posibil ca băncile să oblige fintecurile anumite interfețe, pentru că atunci când se pun la dispoziție aceste interfețe, ele trebuie să fie folosite în mod obligatoriu. Deci am, am mers puțin mai departe cu propunerea noastră pentru a accelera procesul de tranziție către interfețele standardizate la nivelul întregului întregii Uniunii Europene. Cum se va aplica așa ceva, însă cum se va asigura o aplicare consecventă a acestor dispoziții în cazul în care autoritățile uh, vor să ofere o derogare, trebuie să se consulte cu, cu AB pentru a asigura consecvența. De asemenea, trebuie să se ține seama de piața propriu-zisă. În cazul în care interfața dedicată permite o derogare, dar nu funcționează pentru furnizorii terți și aceștia, aceștia se pot plânge, aceștia pot înainta o plângere și atunci comisia va trebui să se asigure că autoritatea competentă de la nivel național respectă uh, standardele de reglementare, ceea ce înseamnă practic că derogarea nu se poate acorda decât în cazul în care toți participanții la piață sunt mulțumiți, acceptă acest lucru. Deci, standardele acestea trebuie să funcționeze pentru ambele părți. Apoi, problema protecției datelor o problemă foarte dezbătută. Noi am lucrat la aceasta și în atelierul de trans, de, care s-a ocupat de transpunere în discuțiile cu statele membre, am discutat tocmai de aplicarea acestor standarde pentru procesele pe care le-am instituit, așa încât ele să funcționeze. Există mai multe soluții, le explorăm împreună cu serviciul juridic, există temeiuri care permit uh, transmiterea datelor între bănci și furnizorii terți, dar acest lucru trebuie făcut în condiții de, de plină transparență pentru utilizator și cu consimțământul acestora. Nu se pot folosi AISP-uri în ceea ce privește agregarea conturilor și s-au făcut progrese foarte mari față de situația actuală, s-au introdus și amenzi în cazul încălcării regulilor, Uh, furnizorii terți își pierd uh, licențele dacă nu respectă cerințele stricte stabilite. Există limite în ce privește datele pe care le pot obține și stoca, de exemplu, în scopul furnizării de servicii de inițiere a plăților, deci datele acestea nu se pot stoca la infinit. Și ultima observație pe care aș vrea să o fac se referă la problema plăților corporate unde de asemenea pregătim o propunere pentru derogări pentru aceste plăți. Problema la care s-a referit așadar domnul Faber a fost abordată de către comisie. Nu știu dacă mi-a scăpat ceva, dacă putem dacă vorbim despre identificarea informațiilor pentru TPP-urile, pentru TPP-uri, acest lucru va face eh, obiectul legislației de nivel 2, deci vom mai lucra la acest lucru, eventual colegul de la Autoritatea Bancară Europeană o să vă dea mai multe detalii despre acest subiect. Cerința de identificare uh, face obiectul uh, eh, ITS și va fi publicată. Autoritatea Bancară Europeană. Mulțumesc! Autoritatea Bancară Europeană se bucură că vă poate împărtăși punctul său de vedere. Acum însă, sub analiză nu este EBA, ci mai degrabă Comisia. Noi lucrăm de doi ani la subiectul acesta. Cred că toată lumea e foarte interesată să vadă care este uh, rezultatul discuțiilor pe marginea RTS autoritățile naționale și uh, statele membre, din, din statele membre, prelucrează în momentul de față și administrează cererile de la TPP-urile care ar dori să ofere astfel de servicii. Cred că următoarea etapă o va reprezenta adoptarea textului de către Comisie și publicarea acestuia. Noi încă nu l-am văzut, de aceea e greu să ne pronunțăm dacă nu știm amendamentele propuse de comisie, pentru că, desigur, diavolul este în detalii, trebuie văzut ce scrie negru pe alb. Ne-am referit însă la numai două-trei uh, subiecte menționate de către comisie în ultimele două minute și în prezentarea introductivă de acum 20 de minute. Dacă înțelegem noi bine, se va uh, prevedea o derogare de la mecanismul de fallback, ceea ce merge în direcția cea bună pentru că aveam rezerve foarte mari în ceea ce privește mecanismul de fallback. El uh, ar fi creat uh, stimulente incorrecte și ar fi subminat uh, elaborarea de interfețe API în întreaga Uniune Europeană. Deci acum se pare că propunerea ar merge în direcția cea bună, numai că trebuie să vedem și textul. Fiindcă dacă înțelegem corect, autoritățile naționale vor fi în situația de a hotărâi ele dacă genul acesta de derogări vor trebui sau nu acordate. Ceea ce ar, riscă să ducă la două probleme. Prima, povara respectării legii trece de la instituțiile financiare care trebuie să respecte PSP2 la autoritățile naționale competente. Eu nu cred că regulamentul nostru financiar ar trebui să prevadă așa ceva. pentru că atunci povara le-ar reveni autorităților naționale competente să ofere corect genul acesta de uh, derogări pentru ca piața să funcționeze bine. Eu nu cred că asta este ceea ce trebuie făcut, dar, mă rog, e una dintre problemele care s-ar putea să trebuiască ridicate în discuție. Și apoi, care este rolul EBA în acest context? Din câte înțelegem noi, autoritățile naționale ar trebui să se consulte cu EBA la acordarea de derogări potrivit propunerii Comisiei. Trebuie însă să asigurăm co- coerență la nivelul Uniunii Europene în legătură cu modul în care se acordă genul acesta de derogări. Deci rolul EBA pare să fie bine gândit. Dar acum ce va însemna această consultare a EBA? Aici lucrurile nu sunt foarte clare. Noi nu avem competența de a pune în aplicare nicio măsură. Dacă autoritatea națională nu face ceea ce noi am recomandat, nu putem lua măsuri concrete. Apoi, și la evaluarea oportunității unei derogări, acordării unei derogări. Trebuie văzut exact la ce se referă competențele autorităților naționale și respectiv uh, EBA. Dacă e vorba de securitate, atunci putem discuta de, poveri, de autoritatea națională deși asta va fi o povară foarte mare. Nu știu dacă autoritățile naționale au, au uh, suficient personal, au resursele necesare pentru a evalua toate aceste lucruri. Dar cel mai important lucru este ce anume se evaluează, siguranța, securitatea sau răspunsul oferit îngrijorărilor TPP-urilor, care nu vizează doar securitatea, ci se tem că că mm, aceste interfețe nu sunt fiabile în timp. Și întrebarea este, va putea autoritatea națională să evalueze informatic capacitățile uh, acestor interfețe? Aici nu mai vorbim despre numărul de personal posibil insuficient al autorităților naționale, ci și de expertiza informatică de care nu știu dacă ar dispune pentru a evalua uh, fiabilitatea informatică a acestor interfețe. Cam acestea ar fi um, uh, problemele pe care vrem să le ridicăm în discuție. EBA vă rămâne la dispoziție anul viitor și TPP-urilor și băncilor pentru a le ajuta să pună în aplicare și să dezvolte, să elaboreze aceste Uh, interfețe dedicate. Așteptăm cu mult interes uh, să vedem care este etapa următoare a procesului și vom vedea apoi ce de făcut în cazul în care vor exista modificări majore față de propunerea sugerată în mai-iunie de către Comisie anul acesta. Atunci va trebui în mod formal să Uh, ne prezentăm punctul de vedere, pentru că vorbim despre acest, uh, această trecere a, a poverii de luarea deciziilor uh, către autoritățile naționale, care ar putea să reprezinte o problemă destul de importantă. BC. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am de făcut patru comentarii scurte. În primul rând, Evident, respectăm procesul legislativ și așteptăm rezultatul acestui proces. În al doilea rând, vreau să salut modificarea propusă de Comisia Europeană. Considerăm că acesta este rolul competiției și inovării. În al treilea rând, salutăm modificarea făcută de Comisia Europeană pentru că noi considerăm că este stimulentul necesar pentru că actorii de pe piață, mai ales băncile și fintech, să ajungă la un consens în practică apropo de condițiile practice necesare pentru dezvoltarea unei piețe integrate pentru uh, aceste API-uri. Să definească condițiile în care un API este un API bun. Întrebarea pusă de dumneavoastră apropo de cât de departe putem merge noi cu încrederea în acest mecanism și cât de departe putem, cât de multă încredere putem avea uh, încredere în eficiența unei asemenea mesaj este o întrebare relevantă. Cadrul juridic este indispensabil, totuși se va baza pe capacitatea pieței și a diverselor participanți să cadă de acord asupra condițiilor practice pentru ca un API să fie un API bun și să beneficieze de scutirile și mecanismele de scutire. Banca Centrală Europeană care are și componenta aceasta la care participă toți actorii de pe piață, inclusiv Comisia Europeană. Funcționează deja de un an un grup, s-au făcut progrese, încă n-am ajuns la final și vom continua împreună cu Comisia Europeană să susținem activitatea uh, participanților la piață în sensul ajungerii la un uh, consens privind uh, condițiile practice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Am primit o întrebare de la domnul Fox, care nu este aici, dar putem face o excepție. O voi citi și apoi cred că și Marcus uh, poate vrea să revină. Dar înainte de asta am să citesc această întrebare. Domnul Fox ar fi preferat să aibă un exemplar al textului final al comisiei și eu. Și are niște întrebări. De ce a mers uh, comisia înainte cu această propunere de rezervă fallback, uh, opțiunea plus? De ce se gândește la API-urile standardizate și la metoda mai ca fiind o soluție mai bună pentru relația dintre bănci și participanți, ce consideră Comisia să aibă această limită de cinci tranzacții înainte de a autentifica posibilitatea plăților, iar limita cumulativă este obiectivă? Chestiunea a fost uh, discutată în trecut, a fost scoasă din text și totuși a apărut din nou un text. Comisia să ne clarifice în ce măsură pot să facă autoritățile naționale să evalueze uh, ce se întâmplă dacă nu au un asemenea mecanism de fallback și iar băncile vor îndeplini așteptări tehnice. Sunt întrebările domnului Fox. Marcos, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, Vă mulțumim pentru întrebări, întrebările pe care mi le-ați adresat. Sigur, e mai bine decât ultima dată când am avut o discuție. Cred că uh, BCE-ul și CBE-ul nu ne-au spus nimic. Sunt contradicții pe care nu le putem rezolva, putem decize în momentul în care vom avea textul final în fața noastră. Nu știu dacă puteți spune ceva despre uh, calendar dar mi se pare că ă, din perspectiva Parlamentului lucrurile sunt următoarele. Cred că s-au făcut niște progresul, dar ă, autoritatea europeană bancară nu e mulțumită. Piața trebuie să știe ce se întâmplă. Toți cei care se plâng de toate fenomenele menționate ă, se plâng pe bună dreptate. Uh, trebuie să ne gândim dacă punem în aplicare aceste regulamente. E mult mai posibil acum și ar fi mult mai bine acum decât mai târziu. Toți cei care ezită acum uh, se vor bucura de mai puțină protecție a consumatorilor și de o mai mică protecție a datelor. Nu vreau să vă prezez, dar PSD 2 a fost creată tocmai pentru a umple acest, acest gol. Iar Banca Centrală Europeană a dat publicității un anunț în care a spus că va uh, accepta plățile instantanee, adică viramente care se petrec în câteva secunde, nu într-o zi. Deci mă întreb dacă nu cumva revenim la o discuție din trecut. Acum există o serie întreagă de metode noi de plată unde nu apar intermediar. Eu, ca titular de cont, pot să virez banii în câteva secunde. N-am nevoie de o, tot felul de cărt, carduri bancare sau de servicii bancare. Poate, cum spuneam, e o discuție referitoare la trecut pentru că piața merge în direcții diferite. Poate că deja am fost depășiți. Digitalizarea progresează mult mai repede decât capacitatea noastră de a ține cont. Mulțumesc. Vreau să spun că vreau repede, repede să răspundeți, pentru că n-am primit un răspuns clar la întrebarea mare privind modul în care funcționează această excepție sau nu este practic aplicabilă ca opțiune principală și să vedem cum se retrage sancțiunea și cum evităm această situație, astfel încât diferiști actori de pe piață să nu se să-și pună bețe în roate unii altora, să vedem dacă funcționează eficient chestiunea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Raportorul spunea că e crucial, evident. Voi începe cu calendarul. Sperăm că va fi adoptat pe 27 noiembrie și iar documentul va deveni public, va fi disponibil în toate limbile, deci puteți să vă ocupați de el imediat. Aveți trei luni la dispoziție. Sigur, dacă aveți nevoie de mai puține, ar fi foarte bine, dar evident înțelegem că vreți să-l analizați în detaliu. Cât privește excepțiile, uh, față de cerința aceasta de fallback, de mecanism de rezervă, principiul este următorul. Dacă e posibil ceva pentru TPP-uri, eh, mergând pe interfața bancară online, ar trebui să fie posibil și prin interfața dedicată. Deci ar trebui să existe înlocuitori. Dacă băncile asigură interfețe care le permit TPP-urilor să funcționeze prin interfețele dedicate, atunci eh, nu există dreptul de a, apela la interfața bancară online. Dar dacă sunt obstacole, sunt chestiuni care devin imposibile, iar autoritățile competențe eh, trebuie să retragă excepția și băncile în termen de două săptămâni trebuie să retragă această uh, excepție iar uh, băncile trebuie să readucă la bună funcționare API-urile sau să ofere un mecanism de rezervă, fallback mecanism. De ce mergem înainte cu fallback plus? Este o întrebare pusă de domnul Fox. Ideea este că mecanismul acesta, dacă mecanismul nu există pentru că banca are o excepție și interfața dedicată nu funcționează, a fost uh, readusă la funcționare o interfață de rezervă, atunci, în conformitate cu articolul 154, alineatul 2, TPP-urile pot să intre pe interfața bancară online dar trebuie să informeze uh, organismul de reglementare, iar banca respectivă trebuie să uh, notifice această procedură excepțională. Este o procedură excepțională și este în mâna băncilor uh, care trebuie să se asigure că nu se întâmplă așa ceva. Nu vrem să apară nu, o eliminare de pe ecran prin construirea acestor interfețe. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Trebuie, sigur, să mai avem 10 minute pentru punctul următor, adică plățile care se fac pentru mașini foarte repede comisia, dar vreau să vă rog să fiți foarte, foarte succint să începem cu Parlamentul, pentru că noi avem textul în această situație. Vreți să înceapă comisia? Bun, comisia. Mulțumesc uh, foarte pe scurt. Vreau să subliniez faptul că am avut prima reuniune cu dumneavoastră pe 28 iunie, textul adoptat de comisie pe 4 octombrie a urmat liniile pe care le-am prezentat în acest moment. Deci problema aici este să avem o, un standard de reglementare tehnic care să pună în aplicare cerința exprimată pentru mecanismele de plată cu cardul, iar mecanismul trebuie să fie independent. Scopul este uh, să se ajungă la concurență în acea parte a sistemului de plăți cu cardul care a fost partea cea mai costisitoare în practică, iar scopul este asigurat, uh, în, împiedicând integrarea verticală a sistemelor de plată cu cardă. De aceea s-a luat uh, decizia în acest regulament să există o uh, separare funcțională între mecanismele de plată cu cardul și entitățile care le prelucrează. Deci utilizatorul poate să aleagă mult mai ușor care sunt entitățile care prelucrează tranzacțiile majoritatea firmelor, entitățile europene au aplicat o formă de separare. Standardul tehnic de reglementare face în așa fel încât abordarea să fie armonizată în tot domeniul bancar și introduce de asemenea și supravegherea de către autoritățile naționale asupra acestui proces. Deci putem să răspundem la orice întrebare aveți și uh, așteptăm să vedem dacă sunteți de acord atât Parlamentul cât și Consiliul și sperăm ca în ianuarie să putem pune în aplicare această chestiune. Mulțumesc. Raportor. Raportorul. Mulțumesc. O să încerc să fiu și eu cât mai succint. Am avut discuții foarte intense privind uh, principiile stricte de separare propuse de comisie, independența uh, personalului în domeniul uh, cercetare și inovare fusese un alt subiect și participarea întreprinderilor la aceste programe de plată. Și mă întreb dacă prin această interpretare foarte strictă a dreptului concurențial nu ajungem în situația în care doar două sisteme de uh, plată cu cardul vor mai exista, și anume principalele, cele mai uh, mari. Și dacă nu, cumva celelalte sisteme vor fi eliminate, se vor exercita presiunea asupra lor să iasă de pe piața europeană. Există o evaluare a impactului posibil în acest punct de vedere din partea Comisiei? Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină? Da, vă rog, domnul Ludvigson. Eu sunt de acord cu modificările propuse de către Comisie pe marginea acestor standard tehnice pentru separarea sistemelor de plăți cu cardul față de uh, entitățile de, preluc de procesare. Pentru cardurile de credit, este foarte bună dispoziția propusă în legătură cu accesul, în așa fel încât uh, fiecare organizație terță, privată, entitate privată să poată să aleagă modalitatea de lucru. E foarte important să se asigure condiții echitabile de concurență pentru viitor. Vă mulțumesc! Mai există și altcineva? Dacă nu sunt alți colegi, bun, hai să vedem, dorește și altcineva să ia cuvântul asupra acestor acte delegate despre care am discutat altfel? E un text asupra căruia nu prea avem mult de spus, decât dacă avem uh, de făcut vreo obiecție și cred că nu e cazul. Comisia dorește să spună ceva? pentru că s-a adresat o întrebare. Vă rog, Comisia. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund la întrebarea domnului Ferber. Spunea că într-o strictă interpretare a regulilor concurenței ar fi binevenit să facem acest lucru. Care este impactul asupra mecanismelor de plată cu cardul? Dacă analizăm cum s-au dezvoltat deja în momentul evaluării de impact, am văzut care este situația pieței, iar afacerile, companiile europene aveau o inițiativă proprie în contextul acestor sisteme de plată cu carduri din 2009, aveau o formă de separare pusă în aplicare, deci ne așteptăm să se să aibă un impact asupra mecanismelor internaționale care n-au pus în aplicare uh, o idee de independență și iar autoritățile competente de reglementare au luat deja uh, contactul cu aceste mecanisme de plată cu cardul, dar n-am auzit să fie vreo problemă din partea lor. Altfel, uh, nu cred că le va îngruma, îngreuna viața mecanismelor europene, pentru că și ele au acționat uh, în sens propriu în ultimii ani, astfel încât să se ajungă la o separare. Mulțumesc foarte mult. Putem uh, concluziona această parte a reuniunii noastre. O să citim cu multă atenție textul care ne va fi pus la dispoziție de comisie, care înțeleg că va fi adoptat pe 27 noiembrie. Să vedem dacă formularea va fi suficient de clară pentru a răspunde la preocupările pe care le-am exprimat astăzi. Dacă e cazul, evident, va fi un pas înainte semnificativ pe care îl vom face noi aici. Să vedem dacă sunt asemenea probleme. Ne rezervăm dreptul de a evalua textul când îl vom citi și mulțumim Băncii Centrale Europene, Comisiei și Autorității Europene Bancare pentru prezența lor aici. Trecem acum la vot. Am nevoie de listele de vot. Avem toate listele de vot. Sorry, nobody is giving voting list to the chair. This is a bit problem. Okay, so I suspend and when I have my voting list we can start. Suspendăm puțin ședința până când primesc toate listele de vot. meanwhile, let's have a test. A te- Haideți să testăm uh, mașina de vot. Am deschis votul. S-a închis votul. Bun. Trecem la vot și începem cu prin textul IFRS 9. Felicit raportorul pentru faptul că a mers foarte repede. Trebuie să votăm prin apel nominal. Deschidem votul. Vote is... S-a închis votul. 38 pentru, 12 împotrivă, 0 abțineri. Textul este adoptat. Trecem acum la al doilea vot, celălalt dosar foarte rapid, rangul instrumentelor de datorie negarantate, ier, ierarhia creanțelor în caz de insolvență, îl felicit din nou pe raportor pentru desfășurarea rapidă a negocierilor. Deschidem votul. S-a închis votul. 44 pentru, 8 împotrivă, 0 abțineri. E adoptat. Felicităm, îl felicităm pe raportor. Trecem acum la raportul lui Jonas Fernandez privind raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016. Te rog, Pervanș. Mulțumesc, domnule președinte, la acest punct. Uh, cu regret vreau să spun că grupurile care au participat la elaborarea compromisurilor, compromisurilor până în ultimul moment cer din nou să se voteze pe părți la multe amendamente care sunt cuprinse în compromis pentru că am contribuit la realizarea compromisurilor și votăm propriile noastre amendamente. Iată de ce noi ne vom abține la amendamentele la care s-au cerut vot pe părți în ultimul moment, ceea ce nu mi se pare că e în spiritul compromisului. Mulțumesc. Am notat. Compromisul A. cine e pentru? Mă scuzați, există un amendament oral. Da, avem un amendament oral cerut de ECR. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum compromitul A fără amendament oral. cine e pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Compromisul B, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 88, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă. Să verificăm 97, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, Împotrivă. Verificăm, cred că e adoptat, dar haideți să verificăm, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 101 pentru. Împot 101 pentru împotrivă. Abțineri. Verificăm 101. Poate că nu e foarte clar. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 251 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul C pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul D pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 119 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul E pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul F pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul G pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 156 pentru împotriva abțineri respins, 163 pentru împotrivă, abțineri respins, compromisul H pentru împotrivă, abțineri adoptat, amendamentul 5, 571 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Să verificăm, să verificăm, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul I pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul J pentru, împotriva abțineri, adoptat. Com amendamentul 193 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul K pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 200 pentru, împotriva abțineri, respins. Mă scuzați. Am nevoie de un asistent aici, vă rog, am nevoie de un asistent. Compromisul M pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri adoptat Compromisul R pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul S pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 307 pentru împotriva. Verificăm 307, deschidem votul. Închidem votul adoptat compromisul T pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul U pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul V cu amendament oral, da, pentru împotriva abțineri adoptat. Care e problema? Vreau să explic exprim, ex, explic amendamentul. Puteți să faceți ex post. Dar puteți să le scrieți o scrisoare colegilor că s-a adoptat. Amendamentul 362 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 364 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 368 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 370 pentru împotriva abțineri respins, 372 pentru împotriva abțineri. Să verificăm 372, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 374 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul AA pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 397 pentru, împotriva abțineri adoptat, respins. Compromisul AB pentru, împotriva adoptat. Compromatul AC pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 399 pentru, împotrivă. Verificăm la 399, deschidem votul. s închis votul. Bun, 23 la 23, 6 abțineri, respins. Compromisul AD pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 407 pentru, împotriva abțineri, respins. 408 pentru, împotriva abțineri. Cred că e respins. Haideți să verificăm, deschidem votul. S-a închis votul. 26 pentru 27, respins. AE, compromisul AE pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul AF pentru împotriva abțineri adoptat, amendamentul 433 pentru împotriva abțineri respins, 434 pentru împotriva abțineri respins, 435 pentru împotriva abțineri respins, compromisul AG pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul AH pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul AI pentru împotriva abțineri adoptat, amendamentul 447 pentru împotriva abțineri adopt, compromisul AJ pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul AK pentru împotriva abțineri adoptat, Compromisul AL pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 506 pentru împotriva abțineri. Să verificăm la 506, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 507 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul AM pentru împotriva abțineri adoptat, amendamentul 522 pentru împotriva abțineri adoptat, com- 559 pentru împotriva abțineri respins, compromisul AN pentru împotriva abțineri adoptat, amendamentul 532 pentru împotriva. Verificăm 532, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 535 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul AO pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 563 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Citări. Putem să le votăm în bloc de la 1 la 4, text original pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 1 și 2, 1, 2, 3, 4 sunt aceleași. Cine e pentru, împotrivă? Verificăm, deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul original pentru, împotrivă. Verificăm. Deschidem votul text original, la 7. S-a închis votul. Respins. 25 la 22. Citatul 8, text original, amendamentul 8 pentru împotrivă, abțineri, respins, 9 pentru împotrivă, abțineri, respins, 10 pentru, împotrivă. Verificăm la 10, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Text original nou pentru împotriva ținere adoptat. De la 10 la 13 în bloc pentru împotriva abțineri adoptat. Deci de 10, 10 până la 13 sunt cu text original, de la 10 la 13. Nu amendamentul 13, text original. Deci e un bloc. Adoptat. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri, adoptat 12 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abținere, adoptat. Citatul 14 pentru, împotrivă. PPE-ul e împotrivă? Adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. Text original 15 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă. Verificăm la amendamentul 15. S-a închis votul. Respins. 25 la 28. Textul original la 16 pentru împotriva țineri adoptat, amendamentul 16 pentru împotriva țineri respins, textul original 17 pentru împotriva adoptat, 18 pentru împotriva abțineri adoptat, amendamentul 18 pentru, împotrivă. Verificăm la amendamentul 18, deschidem votul. S-a închis votul. Respins 28 la 25. Compromisul AP pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul AQ pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul AR pentru uh, adoptat. Compromisul AS pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul AT pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 35 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul AU pentru împotriva abțineri adoptat Amendamentul 37 pentru împotrivă abțineri. Respins. 38 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 38, deschidem votul. S-a închis votul. 24 pentru, 21 adoptat, 39 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm 39, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul AV pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul AW pentru abțineri adoptat, amendamentul 49 pentru împotriva abțineri, respins 50 pentru Împotrivă. Verificăm 50, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 55 pentru. Împotrivă. Verificăm 55. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 56 pentru. Împotrivă. Verificăm 56, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 26 pentru, 25 împotrivă, 57 pentru. Împotrivă. Verificăm 57, deschidem votul. Pare foarte strâns votul. S-a închis votul. Respins. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 59 pentru. Împotrivă. Verificăm 59, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum vot prin apel nominal pe textul modificat. Deschidem votul. S-a închis votul. 49, 40 pentru, 7 împotrivă, 7 abțineri. Raportul este adoptat. Îl felicităm pe raportor, pe raportorul Jonas Fernandez. We move uh, to... Trecem acum la al patrulea text, proiect de aviz. privind principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre a exercitării competențelor de executare de către Comisie. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum propunerea în forma sa modificată. S-a deschis votul. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 49 de voturi pentru, 4 abțineri. Al doilea aviz acum, privind interpretarea și punerea în aplicare a acordului interinstituțional, privind o mai bună legiferare, amendamentul 1, pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 6 cu un amendament oral. Da, domnule Lamberts. Domnule președinte, ne opunem supunerii la vot acestui amendament oral care uh, diluează atât de mult textul încât textul nu mai înseamnă, își pierde importanța, sensul. Deci grupul nostru se opune supunerii la vot acestui amendament oral. Da, am luat notă de obiecția dumneavoastră. Deci, supunem la vot compromisul 6, fără amendament oral. Cine stă pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul uh, Lambert, am văzut un consilier din partea unui grup politic care mm, apăsa butoanele de vot. Mi se pare un lucru interesant. Este o nouă practică în comisia noastră. Domnul președinte, nu am observat acest lucru, însă nu ar fi uh, permis Puteți să-mi dați mai multe uh, detalii? Da, un consilier din partea ECR a mers de, pe, de la un rând la altul și a apăsat uh, butoanele de vot. Puteți să îi consiliați pe eurodeputați să voteze într-un fel sau altul, dar nu puteți să votați în locul lor. Mistakes have to be corrected by the MEP. Uh, greșelile trebuie să fie corectate de eurodeputați și nu de consilieri. Da, avem o, o greșeală pe lista de vot și domnul Osoc nu vorbește limba engleză, am dorit să votăm, este o greșeală, uh, dacă doriți putem să o, dacă doriți să faceți o scenă, cred că ar fi mai potrivit pe subiecte mai importante decât uh, acesta. I'm not hearing to you. Domnul președinte, cu microfon vă rog, pentru că nu vă pot uh, auzi. Domnul Lunez, grupul nostru este foarte, uh, are o poziție foarte importantă când vine vorba de transparență. de sper că nu faceți o scenă pe un punct atât de, de ridicol ca și acesta. Este o greșeală onestă legată de uh, lista de vot. Domnul Hayes, din punct de vedere procedural, domnule președinte, uh, se pune întrebarea legată de quorum, de plafonul necesar. Patru oameni privind amendamentul oral și am văzut că sunt uh, prezenți patru uh, colegi din partea uh, verzilor și am mers mai repede pentru că a fost formulată obiecția respectivă la acest amendament și aș fi procedat altfel dacă nu, uh, acesta ar fi fost cazul. Și acum, este o situație extrem de nefericită, este în mod evident inacceptabil ca cineva să voteze în locul uh, unui eurodep- eurodeputat. Am înțeles care este motivul uh, real, însă, dacă, per, dacă îmi permiteți, aș dori să repetăm votul uh, respectiv. Nu-mi doresc ca vreun vot din această comisie să fie uh, suspect că altcineva ar fi votat în locul uh, unui membru al comisiei, ceea ce ar fi inacceptabil și nu ar trebui să se uh, repete niciodată. Există interpretare, dacă un grup, unui grup îi se pare că votul merge prea repede, poate să ne atragă atenția asupra acestui lucru și o să repet uh, informațiile. Uh, și chiar dacă există pro- probleme cu listele de vot, permitem grupurilor politice să ne transmită acest, uh, acest, acest lucru. Deci există diferite posibilități pentru a rezolva această uh, situație. Singura posibilitate uh, inacceptabilă este să, ca cineva să voteze în locul unui membru al acestei comisii. Deci, repetăm acum votul pe acest alineat. Amendamentul 6 fără amendamentul oral. S-a deschis votul. Yeah, the is... S-a închis votul. Se adoptă amendamentul de compromis B pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 10 cu un amendament oral pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 12 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. It is... Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, Verificăm și amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9, 19 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotriva. Mm, cer scuze, cred că trebuie să verificăm, nu sunt sigur. S-a deschis votul pentru amendamentul 22. S-a închis votul. A fost respins. Textul nu, nu trebuie să supunem la, la vot textul original. Amendamentul 23 acum. Pentru, împotriva, verificăm amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supunem la vot textul în forma sa modificată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 6 abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la proiectul de aviz al lui Ludek Niedermayer raport din proprie, pe marginea raportului din proprie inițiativă referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Amendamentul de compromis A pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 cu un amendament oral pentru împotriva Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, a fost respins. Is, is, is rejected. A fost respins. Supunem la vot acum amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, să respingem Amendamentul 20 pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul de pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 84 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P cu un amendament oral. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 89 pentru împotriva 89. Verificăm uh, amendamentul 89. S-a deschis votul. S-a deschis votul, puteți să votați acum. S-a închis votul. Se adoptă compromisul Q pentru împotriva abțineri, se adoptă compromisul R pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 100 pentru împotriva abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi împotrivă, 26 pentru, se respinge. Vot prin apel nominal pe marginea textului astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 de voturi pe, pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri se adoptă raportorul și îl felicităm pe uh, raportor putem încheia ședința de această dimineață. Activitatea noastră se reia la ora 3, nu, la ora 2 și jumătate. Vă mulțumesc!